Haideți să ne reluăm ședința și suntem la punctul 12 de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor trilaterale. Câteva vești bune, deci, de la trialoguri reușim să închidem o serie de dosare și în ce mă privește, permiteți-mi să raportez concluziile regulamentului vizând asistența microfinanciară către Republica Kirghiză. Discuțiile fuseseră înghețate în așteptarea unui acord general asupra asistenței uh, macrofinanciare și uh, acest dosar a fost uh, asociat cu acordul pentru Georgia. Am obținut cu un am obținut un acord Consiliul și Comisia În ce privește regulamentul cadru, Comisia a, și-a retras inițiativa, dar a menținut o declarație comună din partea Parlamentului și Consiliului și cazul Kirghiz va fi primul adoptat potrivit noului cadru sub umbrela raportului Kazak. Și vom vota acest text astăzi, deoarece nu mai putem întârzia. Acest dosar a fost destul taraganat și, cum vă spuneam, grupurile politice au fost de acord că trebuie să procedăm cât mai uh, rapid. Am mai închis Regulamentul vizând uh, precursorii uh, de droguri. Raportorul nostru a fost Frank Prus, văd că este alături de noi și îi voi da cuvântul să ne explice cum a reușit. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, sunt bucuros să vă anunț că am găsit un acord împreună cu Consiliul după cel de-al doilea trilog la Strasburg săptămâna trecută și cred că acest acord este bun în ansamblul său și că Parlamentul nu ar fi putut obține mai mult de atât. Înainte de a trece la conținut, vreau să vă reamintesc contextul. Comisia Europeană a propus două uh, texte vizând precursorii de droguri, unul în ce privește Comisia Libe și unul pentru uh, de competența Comisiei noastre INTA. Măsura în care nu a existat concertare între cele două comisii parlamentare, nici măcar un aviz, deși mai multe alineate, uh, cum ar fi definițiile, uh, sunt legate, Libe avansase ceva mai repede decât noi și, practic, împotriva voinței noastre, noi suntem constrânși cumva de rezultatele trialogului pe care l-a purtat Libe. În ciuda dorinței comisiei noastre, comitologia nu se va aplica, ci uh, va fi vorba de acte de punere în aplicare și propunerea va fi însoțită de o declarație, cum a spus și domnul președinte, care va fi publicată în jurnalul oficial, în același timp cu textul, arătând că alegerile de comitologie făcute nu constituie în niciun caz un precedent pentru Parlament. În rest, am acceptat propunerea Consiliului a listei de supraveghere voluntară și mecanismele de răspuns rapid. E vorba de două modificări majore care consolidează lupta împotriva narcotraficanților precursorii care nu sunt încă substanțe clasificate vor putea fi înscrise pe o listă de supraveghere, așa încât să se poată determina dacă aceste substanțe sunt deturnate sau nu, înainte ca ele să fie înscrise în anexele propriu-zise. Ce privește mecanismul de răspuns rapid, dă posibilitatea statelor membre să confiște uh, încărcături de substanțe care nu figurează în anexe, dar care, în mod evident, pot fi deturnate pentru a se sintetiza droguri din ele și sunt foarte încântat de acest nou mecanism, cu atât mai mult cu cât cu cât am obținut <coughs> garanții uh, în privința aplicării acestuia și uh, cu atât mai mult cât substanțele pot fi incluse pe listele uh, de supraveghere voluntară. Parlamentul trebuie să rămână informat în permanență de diversele tendințe și, în ce privește definițiile, Parlamentul și-a impus punctul de vedere uh, prin crearea unei a patra categorii, care a fost preluată și care definiție permite înscrierea unor medicamente prin acte delegate și nu pe cale legislativă. Iată, deci cred că am obținut un acord foarte bun și doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest efort, începând cu dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Susțin pe deplin cele prezentate de domnul raportor. pentru că relatarea lui este 100% fidelă realității. Ce privește metodologia negocierilor cu Consiliul, pot să vă asigur că e corectă. Am votat un mandat, dar am dat flexibilitate negociatorilor noștri, atât raportorului cât și raportorilor din umbră. Delegațiile Parlamentului sunt discutate înainte de fiecare rundă de negociere și, practic, vorbim cu o singură voce. Nimeni nu are permisiunea să se exprime uh, în alt sens uh, în momentul negocierii. Deci ne pregătim în prealabil pentru a nu influența negativ capacitatea noastră de negociere și cred că metodologia a fost într-adevăr una de mare succes de fiecare dată când am uh, negociat cu Consiliul. <coughs> Mai cred că nu a existat nicio ocazie în care întreaga noastră comisie să nu susțină pe deplin ceea ce raportorul sau negociatorul uh, prevăzuseră. Uh, și pot să vă asigur că e o metodologie diferită față de cea a Consiliului, pentru că um, ei nu au flexibilitate um, uh, în momentul negocierilor, um, au un mandat rigid pe care îl susțin până în pânzele albe. Și deseori trebuie să așteptăm săptămâni și luni de zile pentru a avansa pe un punct sau altul. E o metodă de lucru dificilă. Uh, știut uh, fiind volumul și programul nostru de muncă aici la Parlament. Ca președinte, a trebuit să prezidez majoritatea acestor uh, ședințe de negociere și sunt convins că, în ce privește metodologia noastră, este calea cea mai bună. Sigur că urmăm un mandat, dar avem și flexibilitatea necesară pentru a ajunge la un compromis Um, toate punctele sunt discutate cu toate grupurile politice, desigur dacă sunt prezente, dar nu îmi amintesc să fi înregistrat uh, vreo absență a unui grup politic major și apoi în comisie uh, ratificăm deciziile deja luate împreună. Iar uh, concluziile și compromisurile din dosarele pe care am lucrat în anii din urmă sunt mărturia felului în care am reușit să ne facem treaba în comisia noastră. Doresc să mulțumesc în mod public tuturor raportorilor și grupurilor politice care au dat dovadă de maximă responsabilitate și angajament și realmente de capacitatea de a găsi compromis în primul rând între noi așa încât vocea Parlamentului să fie cât mai puternică în fața Consiliului. Mulțumesc, Frank Prust! În numele colegii noastre, Andrei Chene, care este raportor pentru instrumentele de parteneriat, unde nu suntem comisia responsabilă pe fond, ci AFET, este Doamna Trichien este raportorul nostru și a obținut <clears throat> un acord pe un punct important, cum spuneam, instrumentele de parteneriat. Am aici notele dumneiei, prin care îmi spune că acordul de parteneriat încă nu este finalizat, nu s-a obținut un acord final și că unul dintre puncte rămâne pe masa de discuție. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea noastră de zi. Relațiile comerciale UE-Taiwan. E un raport într-o inițiativă, nu așa? A, nu, o rezoluție, se corectează președintele. Suntem comisia competentă pe fond. Este vorba de examinarea unei întrebări cu solicitare răspuns oral și a proiectului de propunere de rezoluție. Am decis să mergem înainte cu, atât cu rezoluția cât și cu uh, întrebarea cu solicitarea de răspuns oral. Dacă vă amintiți în ședința noastră anterioară, Documentele se regăsesc în dosarele dumneavoastră. Ideea este de a discuta aceste propuneri de text. Raportorul nostru pentru Taiwan este Frank Proust și automat a preluat aceste două inițiative. Îi dau din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, mă bucur să avem această dezbatere astăzi. Mi se pare importantă pentru strategia noastră comercială vis-a-vis -vis de Asia. Vom dezbate de oportunitatea de a lansa negocieri pentru un acord de protecție a investițiilor cu China, de asemenea despre relațiile comerciale cu Taiwan. Acest lucru nu e doar de dorit, ci e de dreptul necesar. De ce? Pentru că relațiile noastre comerciale cu Taiwanul se leagă de relațiile noastre comerciale cu China. Uh, trebuie să constatăm acest lucru. Taiwanul este un partener major al Uniunii Europene în Asia și totuși nu există nicio manieră de a formaliza aceste relații, ceea ce uh, ne aduce un prejudiciu, deoarece europenii sunt niște investitori majori în regiune. Prin urmare, în rezoluția pe care o propun, reamintim importanța relațiilor comerciale cu Taiwanul și necesitatea de a le aprofunda. Iar eu sunt convins că negocierile uh, cu China din lunile care vin sunt ocazia potrivită pentru a demara uh, discuții și cu Taiwanul. Până acum, uh, Uniunea Europeană a practicat politica unei singure Chine și eu aș propune mai degrabă, decât uh, să discutăm doar cu China, să discutăm în paralel și cu Taiwanul. Nu am să intru în detaliile textului pentru că îl aveți în față. Uh, e un proiect care reflectă opinia mea și aștept cu mare interes uh, avizul dumneavoastră, opiniile dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, deschidem deci dezbaterea și mai întâi are cuvântul domnul Lange de la Socialiști Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Prust, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Susținem și noi solicitarea făcută Comisiei atunci când se poartă negocieri cu China asupra accesului la piață și la investiții, trebuie să discutăm, desigur, și cu Taiwanul în paralel. Și ați spus-o, cu toții avem uh, o anumită sensibilitate politică vis-a-vis -vis de acest dosar. Indiferent de situația și relațiile istorice între China și Taiwan, noi trebuie să putem negocia în paralel cu cele două țări. Cu toate acestea, Există și o serie de elemente economice care fac ca acest acord să fie cât se poate de judicios în mm, special pentru industria europeană. Trebuie să spunem limpede că negocierile cu Taiwanul trebuie evocate și um, problemele, cum ar fi accesul și condițiile de acces la piață în numeroase domenii. Am discutat deja cu Taiwan despre deschiderea piețelor, dar până acum nu am reușit să realizăm progresele pe care ni le doream. Mai intervine și Uh, problema subvențiilor, a dumpingului, în special în sectorul electronic, dar și al altor produse. Trebuie în mod evident să discutăm uh, toate aceste lucruri și, pe scurt, suntem pentru negocieri paralele uh, Taiwan, respectiv China. Însă trebuie să avem discuții cât mai deschise, inclusiv și problemele. Următorul vorbitor, Metin Cazac din partea ALDE, spune președintele. Dragi colegi, doresc să-mi exprim și eu satisfacția. În sfârșit, comisia noastră a hotărât să uh, adopte o rezoluție, dar să înainteze și o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral. Cred că este o ocazie foarte potrivită pentru a discuta în mod serios cu Comisia posibilitatea de a uh, uh, ameliora relațiile noastre comerciale cu Taiwanul. Dacă ne uităm la cifre, se vede care are potențialul pentru uh, o uh, aprofundare a acestor relații comerciale În ultimele două decade, eh, schimburile noastre comerciale au crescut cu 8%. Este cel de-al șaptea cel mai mare eh, partener al UE în Asia și al 19-lea la nivel global. Eh, UE în plus este sursa celor mai multe investiții externe, acoperind 31%. În 2010 a Ehm, Taiwanul a fost cel de-al patrulea, cel mai important partener comercial eh, după eh, China, SUA și Japonia. Așadar, imaginea globală este pozitivă, dar relațiile noastre comerciale cu Taiwan ar putea să ne aducă mai multe și ar trebui să căutăm instrumente potrivite pentru a crea mai multă creștere și bunăstare, pentru a dezvolta sinergiile eh, ce decurg dintr-o integrare economică mai bună. UE-Taiwan au stabilit un dialog structural cu uh, uh, instalarea Camerei de Comerț uh, a Europei, lucru care nu doar facilitează pregătirile pentru viitor, ci promovează schimbări, uh, schimburi uh, economice și comerciale. Cred că UE trebuie să continue, să susțină participarea Taiwan în diverse organizații internaționale și pe arena multilaterală, mai ales acolo unde prezența Taiwanului este importantă pentru a susține interesele globale ale UE și uh, acest lucru corespunde cu politica uh, Chinei unice pe care ne-am dus-o până acum. În multe sectoare cum ar fi industria ICT, uh, achizițiile publice, investițiile, uh, uh, tehnologiile verzi și așa mai departe, am putea ameliora relațiile noastre comerciale. Deci, consider că inițiativa de a purta negocieri paralele cu Taiwan și China în ce privește protecția investițiilor și accesul la piață, este o oportunitate excelentă pentru um, mediul de afaceri european și pentru economia europeană. Mulțumesc! Uh, next, uh... Președintele, următorul raportor din uh, umbră, Helmut Scholz, GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg, dragi colegi, că mai, multe, mai mulți membri ai acestei comisii uh, doresc uh, foarte mult uh, încheierea relațiilor și intensificarea relațiilor bilaterale cu Taiwanul. Este un acord solicitant, așa cum a spus raportorul. Totuși, aș dori să subliniez că noi, în calitate de Comisia INTA, da, trebuie să subliniez că în politica externă nu trebuie să ne contrazicem. Nu este rolul ITA să creeze preocupări pentru colegii noștri de la Comisia AFE, de pildă, sau la alte comisii. Și dacă vedeți, până acum acord, uh, Taiwanul a încheiat un uh, acord uh, ulterior celui cu China deci, în primul rând, negociunea trebuie să negocieze un acord de investiții cu China și după aceea, după ce este încheiat acest acord, uh, este de la Sina înțeles că trebuie să urmeze acordul cu uh, Taiwanul, pentru că cele două acorduri sunt uh, corelate. De asemenea, și în ceea ce privește proprietatea în anumite chestiuni. Pe 21 iunie s-a semnat la Shanghai uh, Uh, servici, uh, acordul uh, privind serviciile și comerțul transfrontalier. Asta înseamnă că serviciile reprezintă 68% din pondere. Chiar dacă relațiile dintre China și Taiwan în acest domeniu înseamnă că relațiile comerciale pot să contribuie foarte mult la dezvoltarea economiei Taiwanului. Și Taiwanul poate să fie un uh, partener uh, pentru Uniunea Europeană. Deci uh, am uh, propus și vă susțin în continuare faptul că acest acord cu Taiwanul trebuie încheiat numai după încheierea acordului cu China. Mulțumesc, doamna Esca Keller, în numele verzilor. Mulțumesc. Știu că nu punem chestiunea paralelismului între China și Taiwan, e în afara discuției, însă trebuie să vedem câte negocieri comerciale încep în toată lumea. Ieri am vorbit despre buget și s-a spus că Comisia nu are suficiente posibilități să uh, aloce personal pentru toate negocierile așa cum trebuie și sunt multe negocieri și importante. Deci întrebarea este uh, dacă vrem să o facem împreună China și Taiwanul, de pildă până când uh, nu încheiem uh, acordul cu Japonia, să nu începem celelalte. Deci să nu începem negocieri peste tot în lume în același timp. Nu avem o, încă o politică, o strategie industrială în Uniunea Europeană și cum o să negociem cu China, China și Taiwanul dacă nu cunoaștem principiile care este viziunea politicii noastre industriale în Uniunea Europeană. Cred că acest lucru trebuie să fie foarte clar înainte de a merge să negociem în, legătur cu, în legătură cu chestiuni pe care nu le mai putem modifica în mare măsură după aceea. Cred că trebuie să o luăm încet, nu există nicio urgență economică economică în ceea ce privește Taiwanul, pentru că deja suntem un investitor major în uh, Taiwan, așa cum s-a uh, arătat. Să o luăm uh, încet, încet și să nu accelerăm, să nu grăbim lucrurile. Președintele, mulțumesc. William Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. M-a preocupat un lucru pe care l-a spus domnul Scholz. Îl respect foarte mult pe domnul Scholz și uneori uh, chiar, chiar votez cu uh, grupul său uh, parlamentar. Asta ca o chestiune de transparență. Domnule Scholz, sper că nu denaturez ceea ce ați spus. Ați spus că ați vorbit despre coerență și, în special, dacă AFET a hotărât într-un anumit fel Comisia nu ar trebui să fie coerentă cu ceea ce a spus uh, AFET-ul. Cred că principiul ar putea să fie oarecum îngrijorător în practică. Trebuie să spun că uh, am onoarea să fiu membru suplean și în uh, Comisia AFET. Ne preocupă în principal comerțul relațiile comerciale au luat amploare și mi se pare îngrijorător și alegătorii mei cred că vor considera același lucru dacă relațiile uh, comerciale uh, vor fi uh, oarecum se vor abate de la calea lor din cauza unei rezoluții în Comisia AFET. Distinsul nostru o președinte are o formare uh, de drept constituțional și nu știu dacă este de acord cu mine, dar cred că ar fi o modalitate îngrijorătoare un astfel de comportament. Dacă afetul spune uh, să ne abatem uh, de la calea, să ne abatem total de la calea Uh, așa cum uh, a spus uh, domnul Scholz. Președintele. O remarcă în ceea ce privește coerența, consecvența constituțională a politicilor externe, a acțiunilor externe. Este o cerință a tratatului. Acțiunile noastre pe plan extern trebuie să fie coerente uh, Asta înseamnă că politicile comerciale trebuie să fie coerente cu politica externă și invers. Următorul vorbitor. Nu mai există o altă solicitare de intervenție. Frank Prost. Un cuvânt doar pentru ca să-i răspund uh, doamne Keller în ceea ce privește paralelismul acestui demers. Cred că este important, am văzut uh, același, acest lucru, am avut alaltăieri uh, raportul privind politica industrială europeană, sunt uh, în Comisia Industrie raportor la raportul CARS 2020, Astăzi, scopul acestei rezoluții este să luăm notă și să spunem să profităm de negocierile cu China. A existat o situație de blocaj care se atenuează cu timpul pentru că uh, Taiwanul începe negocieri comerciale cu China și asta înseamnă că încercăm să uh, avansăm paralel între China și Taiwan. Însă Cred că, din punct de vedere al calendarului, trebuie să definim marele obiective ale politicii noastre industriale și uh, uh, problema automobilului nu este implicată în mod deosebit, însă cred că sunt pentru acest tip de abordare comercială. Vreau să vă uh, asigur, să vă liniștesc Sigur, există un raport uh, privind uh, politica industrială, apoi există raportul CARS privind ultimul uh, trimestru 2013, deci avem acest tip de raționament uh, față de țările emergente, uh, cum este Taiwanul, și să, punem, uh, să negociem în paralel cu China și cu Taiwanul. Acum, din partea Comisiei, Peter Berz. Bună dimineața, Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc că dați comisiei cuvântul. Să comentăm din nou, așa cum am făcut-o acum o lună în urmă. Comisia mulțumește pentru această Uh, inițiativă și salută punctul de vedere al Parlamentului European în legătură cu modul în care trebuie să abordăm Taiwanul. Așa cum am spus și acum o lună, Comisia este gata să adâncească uh, relațiile comerciale și de investiții cu Taiwanul și mai mult, însă, așa cum s-a spus astăzi, trebuie să fim conștienți de contextul politic în care trăim, în care trăiesc uh, China și Taiwanul și în acest context trebuie să Uh, lansăm negocierile privind investițiile cu uh, China, uh, cu toate constrângerile care au fost discutate astăzi. Două sugestii pentru niște corecții factuale în rezoluție, în proiectul de rezoluție, punctul D. Taiwanul, având în vedere că Taiwanul este al șaptelea partener comercial al Uniunii Europene în Asia, Uh, și al 19-lea partener comercial din lume nu este al 19-lea, ci al 23-lea. Al, al 23-lea. Apoi, punctul E, 31,5% din toate investițiile străine directe se referă la fluxul de uh, investiții și 25% din acțiunile deținute în Taiwan. Asta ca să fim foarte clari. Mulțumesc pentru aceste corecții uh, factuale. Să ne întoarcem la remarcile de încheiere ale raportorului nostru. Nu, nu dorește să facă. Am încheiat uh, această dezbatere. Amendamentele pentru acest proiect de rezoluție se vor depune până la ora 18 pe 21 august. Mi s-a atras atenția să vă informez că există un acord privind uh, o întrebare orală. Deci nu se fac amendamente la întrebarea orală, ci numai la proiectul de rezoluție. Asta ca să fim clari. Să trecem acum la punctul 14. Vă rog, asistenții, dacă puteți să vă așezați. Punctul 14. Negocierile Uniunea Europeană-China privind un acord bilateral de investiții. Este un proiect de rezoluție. Suntem uh, comisia responsabilă pe fond. Raportor este Helmut Scholz. Motivul pentru care intervenim de data aceasta este că Comisia Europeană a cerut un mandat de a deschide negocierile cu China în ceea ce privește un acord de investiții. Este prima oară după tratatul de la Lisabona când Comisia cere un mandat pentru un, un uh, acord de investiții de sine stătător. Am uh, hotărât să uh, elaborăm un proiect de rezoluție pentru a ne face cunoscut uh, poziția Consiliului înainte de adoptarea uh, mandatului de negociare. Helmut Scholz, uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este ziua populației mondiale astăzi și cred că trebuie să ne gândim la această chestiune cât se poate de serios. Trebuie să ne gândim uh, la uh, ce rol uh, joacă investițiile străine directe în aceste țări. Zona Chinei are o populație de 1,3 miliarde, un număr uriaș și sigur există un potențial mare de export. Creșterea economică în această țară este semnificativă. O să vă reamintesc de un studiu din iulie din 2013 unde s-a discutat în termeni critici această conexiune și s-a tras o concluzie foarte interesantă. Dați-mi voie să vă spun că m-aș apleca asupra schimbului de opinii în această privință în care a avut loc anterior. La ce se referă negocierile bilaterale? Dacă ele se referă și la acordurile existente cu China. Există 26 uh, de acorduri bilaterale între Uniunea Europeană și uh, China. Deci e vorba de un plan uh, foarte ambițios de a avea un uh, singur acord uh, Uniunea Europeană-China, un singur acord de investiții în loc să avem 26 de acorduri bilaterale. Dar atunci ne punem întrebarea, care este valoarea adăugată a acestui acord între Uniunea Europeană și China în raport cu acordurile bilaterale? În proiectul de rezoluție am încercat să analizez uh, diferitele obiective ale acestui acord. Ceea ce încercăm să facem este să insistăm să nu existe niciun fel de discriminare. Uh, ne eh, preocupă eh, legea internațională în ceea ce privește eh, vămile, discriminarea, procedurile penale și civile, un proces corect, abuzul în tratamentul investitorilor, toate aceste tipuri de preocupări încearcă să îi uh, apere pe, investiți, pe investitori de un tratament abuziv. Uh, sigur, multe companii sunt încă publice. Și prin aceste negocieri, aș, prin această propunere, aș vrea să arăt că trebuie să existe o oarecare procedură pentru a-i apăra pe investitori ori de câte ori ă, există dezacorduri cu partea chineză. Însă asta ridică ă, probleme în legătură cu dreptul muncii în uh, companiile individuale care vor fi afectate. E vorba de uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Aceasta trebuie să fie valabilă pentru ambele părți. Nu trebuie să avem norme de muncă pentru o parte uh, a dezbaterii Normele europene sunt uh, de multe ori puse sub semnul întrebării în această parte a lumii. Normele europene, standardele europene nu trebuie să fie subminate, nu trebuie să uh, se practice un dumping uh, social. Deci vreau să vă atrag atenția asupra punctului 6, care cred că trebuie reformulat pentru că scopul său este să evite orice neînțelegere. Mă interesează să aud punctul de vedere al uh, colegilor din comisie și sper că într-o perioadă de timp dată vom avea o rezoluție care să poată să fie discutată în comisie și apoi înaintată plenarei la timp. Sperăm că acest lucru uh, Uh, ne va permite să uh, inițiem negocierile între Uniunea Europeană și uh, autoritățile chineze. Vă mulțumesc. Președintele, trecem acum la raportorii din umbră ai diferitelor grupuri politice. Iuliu Winkler de la PPE. Mulțumesc pentru prezentări. Am văzut că există foarte multe aspecte care trebuie să fie abordate. Trei observații numai. În primul rând, caracterul absolut nou al unui acord de investiții unic, dacă este să fie unic, atunci trebuie ca acest caracter unic să fie confirmat inclusiv de calendar pentru că, bineînțeles că se vor propune diverse derogări din punct de vedere al perioadelor de timp, mai ales pentru acele state membre care au deja acorduri bilaterale cu China sau chiar de câte China însăși. Deci credem că aceste perioade de rogări și tranziții trebuie să fie extrem de bine precizate, circumscrise în timp și să nu vorbim aici de ceva care se dureze foarte mult, deoarece uh, lucrurile se vor uh, complica apoi. Apoi, deschiderea pe care noi ar trebui să o așteptăm din partea părții chineze. Este vorba de un parteneriat strategic, bineînțeles, însă e nevoie de mai multă transparență, zic eu, și o trimitere clară la astfel de transparență și deschidere este foarte importantă. Și în ceea ce privește mecanismul comun și mecanismele diverse legate de accesul pe piețe, și alte aspecte aferente pe care noi le abordăm acum în relațiile cu China trebuie să fie cu toatele clarificate și bineînțeles că și reciprocitatea este foarte importantă, un obiectiv cât se poate de legitim. Eu aș spune că acest mecanism de rezolvare a litigilor este important. Domnul Scholz a menționat ceva la liniatul 6, punctul 6 nu este ceva identic la față de ceea ce mă gândesc eu, dar poate că am putea să avem, acum cum avem uh, mecanisme de rezolvare a litigiilor de la stat la stat, acum poate am putea să facem un mecanism unic cumva în acest sens. Nu sunt eu jurist, dar poate că trebuie să vizăm acest obiectiv. În mai puțin de mai un minut aș dori să vă mai spun ceva. Uh, mă refer la ce am auzit mai devreme în această discuție, și anume strategiile de negociere ale Comisiei Europene, Uniunii Europene. Să o luăm pe rând, bătrânește partener cu partener și să nu ne grăbim. Nu știu dacă suntem cumva grăbiți. Vom vedea și la Bali ce se va întâmpla cu OMC-ul și cu sistemul de preferințe comerciale, va supraviețui el sau nu. În orice caz, eu cred că trebuie să vorbim aici despre capacități instituționale la urma urmei și dacă avem nevoie de astfel de creșterea capacității instituționale care să ne permită să ne prezentăm așa cum trebuie la negocieri cu partenerii comerciali, eu cred că asta trebuie să poată să fie cât se poate de fezabil. Însă, pe de altă parte, trebuie să fim și selectivi. Mă refer și la această faimoasă austeritate bugetară. Cred că DG Buget poate să facă ceva în acest sens și uh, cred că și chiar și Comisia noastră și Parlamentul nostru au nevoie, sau dacă au nevoie de capacități sporite, atunci, după alegeri, dacă este cazul, ar trebui și noi să cerem această sporire a capacităților noastre ca să putem să urmărim așa cum trebuie și să dezbatem așa cum trebuie, în condiții optime, toate aceste negocieri comerciale și să nu ne limităm la un număr mic de acorduri, pentru că doar asta putem să facem cu condiții, resurse reduse. Mulțumesc, domnul președinte. Da, um, ce privește bugetul nostru de anul viitor, se pare că există o sporire de 10% a acestui buget pentru DG Trade. Pe anul viitor, domnul David Martin urmează raportul din umbră de la socialiști. A, nu, este înlocuit de Bent Lange. <laughs> Nu, nu mi-am făcut tema, spune președintele. Se spunea David Martin notițele mele. Atunci nu. Berlange, socialiști. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, este adevărat că și este bine că ne dorim un acces pe piața Chinei și în acest sens să avem uh, un acord de investiții și atunci trebuie să și extindem relațiile noastre cu această țară. În ce privește acel conflict cu panourile fotovoltaice, au existat niște tensiuni. Eu sper că vom găsi o soluție cât mai curând posibil la acest diferend, astfel încât negocierile să poată să continue într-o atmosferă bună. să nu uităm că acest acord va avea un impact nu numai în China, dar și aici, în Uniunea Europeană. Foarte multe întreprinderi chineze doresc să investească în Europa. Este vorba aici de ceva strategic. Anumite excepții de rogări care există trebuie să fie înscrise în negru pe alb și trebuie să se respecte, bineînțeles, normele și standardele sociale, care sunt pentru noi valori absolut esențiale. Avem, bineînțeles, exemple pozitive și negative în acest sens, deci trebuie să reflectăm cu multă, multă atenție la aceste lucruri. Și să ne mai gândim și la această răspundere socială sau corporat a întreprinderilor. Lucrurile acestea trebuie să figureze și ele în acordul respectiv. Vedem ce se întâmplă cu Statele Unite. Discuțiile privind uh, serviciile sunt, eh, și comerțul sunt foarte, foarte animate și cred că trebuie să avem o abordare cât se poate de pragmatică și aici. În ceea ce privește ALDE, domnul Kazak. Mulțumesc. Domnule președinte, domnul raportor din umbră din partea noastră nu este astăzi aici prezent. O să încerc să vă spun care este poziția sa de principiu asupra acestui raport. Așa cum știți, anul trecut, deci nu de mult, am adoptat raportul din proprie inițiativă despre relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Accentul era pus pe ideea că aceste relații nu sunt echilibrate. Asta înseamnă că nu ne găsim într-o situație echilibrată când vine vorba de accesul pe piețe. Asta înseamnă că Raportul de față al domnului Scholz este o încercare din partea noastră de a face astfel încât Uniunea Europeană și China să adopte o abordare mai echilibrată când vine vorba de schimburile comerciale. Pentru noi este important cu acest acord nu neapărat protecția intereselor noastre, ale investițiilor noastre, ci mai ales să ne asigurăm că avem un acces pe piață fără discriminare. Un alt aspect important pe care aș dori să-l subliniez este următorul, și anume, ambele părți vor trebui să trateze firmele fără niciun fel de discriminări. Deci, întreprinderile adică să avem și un uh, mecanism de rezolvare a conflictelor și litigiilor cât se poate de bun și solid. Un astfel de acord va trebui să contribuie la viitorul relațiilor noastre comerciale cu China. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele verzilor. Doamna Scacaniu, mulțumesc foarte mult! În primul rând, sunt de acord și nu mă deranjează să obțină mai mulți bani de la comisie, dar nu asta este problema. În ce privește următorii șapte ani, știm bine cine, cum a votat. Eu am votat pentru dumneavoastră împotrivă. Acest buget reprezintă reduceri masive bugetare pentru Uniunea Europeană. Din păcate, asta este viața. Însă aș dori să mulțumesc, bineînțeles, domnului Scholz pentru raportul său. Sunt de acord în multe, multe aspecte. De exemplu, că nu avem uh, un mecanism de rezolvare a litigiilor uh, încă și dacă nu-l avem în cadrul nostru de acord, este periculos pentru noi, pentru ambele părți, de fapt. Mai sunt și alte părți ale textului pe care ni le-am dorit să, să le vedem mai bune, mai solide, de exemplu, partea politică a acestei strategii, să ne asigurăm că investițiile vor contribui la îmbunătățirea nu numai relațiilor economice, dar și a relației politice, astfel încât aceste aspecte să poată să meargă mână în mână. De asemenea, acest acord nu trebuie să ne împiedice pe noi să spunem că China trebuie să-și respecte în continuare obligațiile ce revin din punctul de vedere al dreptului internațional. Din potrivă, trebuie să ne consolidăm și să-și consolideze uh, această poziție. Ca și alte acorduri, acest acord nu trebuie să împiedice pe nimeni, nicio parte, deci, să își ducă politica sa în domeniul mediului și așa mai departe. Și acest acord, bineînțeles, trebuie să cuprindă prevederi uh, constrângătoare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, relațiile de muncă, etc. Am dorit și să adăugăm ceva M-aș referi și la politica industrială pe care am menționat-o când am vorbit despre Taiwan. Și m-aș referi și la ce a spus domnul Prost, domnul Butikofer, vă amintiți, a făcut un raport minunat privind industria, politica industrială, până acum însă noi n-am avut un raport din proprie inițiativă, în orice caz acesta nu s-a reflectat într-o politică industrială de sine stătătoare dacă noi avem un astfel de raport din proprie inițiativă, nu înseamnă neapărat că asta va însemna că știm ce politică industrială vom avea. Deci trebuie să fim foarte atenți și, în primul rând, să ne fixăm prioritățile, ce politică industrială ne dorim înainte de a ne apuca să discutăm ca atare uh, din relația noastră comercială cu China și, de fapt, asta trebuie să ne ghideze în toate negocierile noastre comerciale și, în orice caz, nu trebuie să ne apucăm de prea multe în același timp. În sfârșit, să avem relații sau un uh, domeniu, un uh, atmosferă echitabilă pentru toate entitățile și, bineînțeles, uh, pentru investitori niște condiții echitabile. Mulțumesc foarte mult! în numele FD-ului. Cine este reprezentat? Haideți atunci, domnul Șlechemi de la Comisie. Bun venit încă o dată la această comisie, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor, și mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat pe marginea acestei inițiative atât de importante. În primul rând, în ceea ce privește resursele, ceea ce am auzit astăzi uh, este foarte încurajator și, într-adevăr, uh, această comisie, din înțelepciunea sa, încearcă să ne ajute și pe noi să ne consolidăm uh, echipa. Da, aveți sprijinul nostru, spune președintele, și suntem foarte recunoscători, spune domnul de la comisie. Ce privește dosarul de față, suntem foarte mulțumiți de modul în care acest proiect de moțiune reflectă abordarea generală. Avem probleme și tensiuni cu China, însă avem și o agendă pe termen lung și este bine ca să avem o abordare pozitivă cu această țară. Atitudinea pozitivă este esențială și vorbim aici despre un posibil acord și în acest sens exact asta trebuie să facem și anume să ne gândim pe termen lung la o platformă de investiții numai 2% din investițiile noastre astăzi se îndreaptă către China. Și dacă comparați cu volumul general de schimburi comerciale, vedeți diferența și atunci avem încă multe de făcut. De asemenea, discutând așa în context, să nu uităm nici aspectele de context. Deci am discutat asta cu Ministerul Comerțului din China pe 21 iunie ne dorim și vă doriți un acord complet și bineînțeles că dorim să discutăm totul, inclusiv accesul pe piețe. Nu va fi ușor, va fi un proces lung, dar este bine ca să avem ceva viabil, având în vedere că suntem totuși în curs de negociere și cu 28 de state membre ale Uniunii Europene. Deci e nevoie de deschidere din partea tuturora. Această includere a accesului pe piețe și aspectele legate de protecție, aceste, deci ele fiind incluse în abordarea dumneavoastră, asta ne bucură. Accesul pe piață însă trebuie să fie completat de alte aspecte. Și cred că și dumneavoastră ați menționat asta într-un mod cât se poate de puternic. E vorba de mediu, relațiile de muncă, drepturile omului și responsabilitatea corporată a întreprinderilor. Există multe alte lucruri de amănunt care trebuie să fie discutate, de exemplu, cât de constrângătoare trebuie să fie prevederile în ce privește răspunderea corporată, cum poate fi ea adusă în prim plan în ce privește actorii privați, deci tot atâtea aspecte importante. Alte detalii vor fi încă și mai importante în perspectiva viitoare, de exemplu, nediscriminarea, un tratament nediscriminatoriu și tot ce înseamnă respectarea dreptului internațional. Vom discuta toate aceste lucruri, vom încerca să vedem ce accepțiune dăm tuturor acestor concepte. Dar probabil că dreptul internațional uh, clasic nu ne va ajuta foarte mult aici, noi ne dorim să avem prevederi cât se poate de clare și specifice în acest acord, ca toată lumea să știe despre ce este vorba. Despre aceste aspecte vom discuta pe MDLT în viitor. De asemenea, m-aș întoarce la un aspect foarte important pe care unii dintre voastre l-ați menționat și anume rezolvarea litigilor, conflictelor și discuțiile vor continua. 26 de state membre astăzi au un astfel de mecanism în vigoare, care, bineînțeles că nu vor, nu vor mai fi de rigoare aceste mecanisme în momentul în care vom avea un mecanism în, pe plan comunitar. Deci trebuie să știm ce fac va avea aceasta asupra investitorilor. Suntem conștienți de, conștienți de această situație. Ă, sistemul actual este funcțional nu trebuie să ne fim uh, mult mai uh, să nu ne implicăm prea mult, uh, sistemul funcționează bine, așa cum este el. Și probabil status voul este cea mai bună poziție actualmente, pentru că, bineînțeles, sistemele juridice sunt mai mult sau mai puțin viabile, în funcție de ce țară discutăm. Bun, cam asta vreau să spun din partea Comisiei, noi ne dorim în continuare să avem un uh, statut pentru investitori bun, util și nu prea exagerat, astfel încât investitorii să poată să își exercite drepturile așa cum trebuie. Mă opresc aici pentru că alte aspecte abordate încă nu sunt problematice pentru noi Însă vrem să vă spunem uh, că în ce privește standardele de mediu, noi știm bine ce ne dorim. Un alt aspect important menționat de domnul Lange este acela al uh, protecției datelor. Nu știm în ce măsură asta poate să fie acoperit de acord, dar vom încerca să abordăm această tematică într-un fel sau altul cu partea chineză. Vă mulțumesc! Am o cerere din partea domnului Campbell. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, mai mult așa un punct de ordine. Vorbim aici despre investiții bilaterale. Acord bilateral, pentru mine, este ceva care privește două state. Nu știu dacă asta este cuvântul cel mai bun, cel mai adecvat aici, cuvântul bilateral, când vorbim despre un astfel de acord. Sau, nu știu, poate n-am înțeles eu bine. Da, bilaterale corect, pentru că Uniunea Europeană este o instituție internațională, o entitate internațională. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, nu avem mult timp la dispoziție și atunci, pe scurt, în primul rând vreau să vă spun că președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, a spus că relațiile noastre trebuie să fie bazate pe încredere reciprocă. Deci, chiar asta trebuie să și facem să insistăm asupra acestui aspect, mai ales când vine vorba de un acord care se referă la statutul investitorilor și la accesul pe piață. Sunt de acord cu cei care spun că trebuie să ne concentrăm pe acele principii, principii și criterii care figurează în propriul nostru raport din proprie inițiativă privind relațiile comerciale, mă refer la raportul, uh, printre alte, al domnilor, Dezi, domnilor Dezir și Jadot, care abordează o întreagă paletă de chestiuni care sunt foarte importante aici, mai ales când vine vorba de investiții. Trebuie să ne asigurăm, deci, că această rezoluție ne va ajuta să progresăm în cadrul negocierilor și nu va sacrifica coerența politicilor europene pe care ne-am uh, dorit-o și în cadrul raportului pe care l-am menționat. Raportul pe care l-am menționat. Este deci foarte important să spunem sus și tare că ne dorim ca instituțiile europene să funcționeze, dar uh, atunci când se trece la vot, parcă nu mai avem același consens. Așadar, nu știu exact ce va fi fezabil începând uh, din luna septembrie cu acest acord și atunci trebuie să fim cât se poate de onești față de noi înșine și să nu trădăm propriile noastre declarații. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper că vom găsi împreună niște formule foarte bune pentru această rezoluție. Vă mulțumesc! Thank you. This concludes this Mulțumesc! Încheiem aici dezbaterea. Termenul de depunere a amendamentelor 21 august, orele 18. Trecem la votare. Vă aș ruga să vă pregătiți cartelele de vot.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 Okay, we'll uh, vote. Uh, I have attention, please. Vă rog să fiți atenți. Nu doresc uh, conversații în această sală. Aș ruga pe cei care doresc să părăsească ședința noastră să o facă Ok, vote. Votăm punctul 15, 15 de pe ordinea de zi, așa numitul dosar Omnibus. E unul dintre cele mai importante dosare, nu așa? Ne-a luat ceva ani să negociem. E vorba de alinierea achiului cu tratatul de la Lisabona, comitologia și cu noile regulamente, actele delegate, mm, toate prevederile introduse în tratatul de la Lisabona. Am găsit în sfârșit un compromis și iată ne aflăm la momentul votului. Uh, votăm deci rezultatul obținut de uh, echipa noastră de negociere cu Consiliul și deschid votul electronic. Votul este acum închis. Se adoptă cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere. Ca atare, rezultatul trialogului a fost ratificat de comisia noastră. Felicitări raportorului. Punctul 16. Omnibus 2 data aceasta raportor a fost domnul Jörg Leichtfried de la SIDA. E vorba din nou de alinierea comitologiei actelor delegate a chiului relativ la comerț. Procedura este aceeași. Am obținut un compromis uh, cu Consiliul și trebuie să ratificăm acum în comisia noastră. Deschid votul. Votul e închis. Se adoptă cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri. Niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului, care nu este prezent, din păcate. Mm-hmm. asistența macrofinanciară pentru Republica Kyrgyzstan. Sunt uh, primele sau poate al doilea set de rezultate uh, din negocierile cu Consiliul în ce privește asistența uh, macrofinanciară, vă rog, raportul domnului Kazak și se va, se va publica o declarație comună a Consiliului și Parlamentului pe această temă. O declarație ce se va aplica la acest caz și la cele care vor urma. Republica Kirghiza a fost de mult pe masa discuțiilor, așa încât am aplicat relativ rapid noul acord cadru în acest caz. Nu au apărut dificultăți în a obține un acord pe această temă cu Consiliul. Așadar, ratificăm compromisul pe care l-am obținut în negocierile cu Consiliul și deschid votul. Vot e... Votul e închis. Și se adoptă cu 21 de voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Raportorul nu A, cere niciun fel de felicitări. E vorba de mine însumi. Uh, vă mulțumesc, spune președintele. Haideți să trecem la punctele 18 și 19 de pe ordinea noastră de zi acum.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 time to settle down and to resume our procedure. Vă rog să luați loc sau să părăsiți sala pentru a ne putea relua ședința. Vă rog să nu mai stați în picioare și să purtați conversații în sală atunci când nu doriți să fiți aici. Mă adresez membrilor Comisiei noastre, dar și Comisiei Europene. Ok, this is a trying Prea bine. Dezbatem două dosare pe aceeași temă, și anume mărcile. În ambele cazuri, uh, Jur este comisia competentă pe fond. Furnizăm, deci, un aviz. Raportorul nostru este domnul George, Cuta, George Cutaș. Iar um, proiectul de a, proiectele de avize sunt în dosarele dumneavoastră. Urmează, deci, să examinăm aceste proiecte de aviz și dau de îndată cuvântul raportorului pentru a lansa dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia își dorește ca legislația vizând mărcile să fie mai accesibile și mai eficace. Vorbesc despre scăderea costurilor, mai mare predictibilitate și uh, siguranță juridică precum și asigura coexistența și complementaritatea între sistemele naționale, respectiv comunitare de mărci. E un domeniu interesant. Trebuie să menționez care sunt aspectele pertinente pentru uh, politicile comerciale și nu doresc în niciun fel să um, depășesc competențele Comisiei noastre și mă voi referi strict la aspectele comerciale, cum spuneam. Un prim element, Comisia Europeană a decis să permită UE să uh, combată contrafacerea bunurilor aflate în tranzit, bunuri care nu sunt destinate pieței europene și la prima vedere aceasta pare o inițiativă bună pentru deținători europeni de uh, mărci înregistrate. E un prim pas care va fi probabil urmat și de o politică similară în ce privește brevetele, încercând blocarea uh, accesului la medicamente a statelor terțe. Iată de ce am introdus un amendament în acest sens. Rămâne neclar dacă Uniunea are uh, dreptul să verifice bunuri care nu uh, sunt destinate piețelor sale. Poate știți că Institutul Max Planck, care a pregătit un studiu pentru Comisia Europeană, a sugerat uh, și o altă variantă, anume pentru a fi confiscată, marca uh, trebuie capturată în țara de destinație și Aș dori să știu care e opinia colegilor în acest punct. Un alt uh, element, un alt subiect pe care îl abordez în avizul meu se referă la vânzarea bunurilor contrafăcute prin internet. E o problemă importantă, cred, și am încercat să clarific ce instrumente juridice uh, pot fi utilizate pentru a combate importul în UE a produselor contrafăcute uh, prin internet. Apoi, am subliniat importanța propunerilor legislative UE viitoare care vor lărgi achiul în ce privește protejarea indicațiilor geografice pentru a introduce bunuri diferite de cele alimentare, agricole, uh, spiritoase și vinuri. Aș dori să aflu opinia dumneavoastră în ce privește uh, mărcile, în ce privește expunerea mărcilor. După prima uh, expunere a mărcii la vânzare, noul proprietar ar trebui să poată să revândă marca cui dorește, când dorește. Politicile europene vizând expunerea arată că doar pe teritoriul Uniunii Europene poate interveni competiția între mărci uh, similare. Totuși, consumatorii au criticat această poziție ca fiind un caz de protecție a um, industriei și au existat mai multe cazuri. Uh, de exemplu, uh, Levi Strauss sau Texco, Levi Strauss împiedică vânzările în Marea Britanie a um, pantalonilor de tip jeans Aș dori să explorez posibilitatea de a adopta uh, în UE și fie un sistem hibrid, fie un sistem internațional de expunere similar cu cel care funcționează în Statele Unite ale Americii și aș fi în favoarea unui sistem hibrid pentru că se asigură echilibrul între interesele consumatorilor europeni, dar și a proprietarilor de mărci europeni. Aștept cu interes uh, opiniile dumneavoastră așadar și aștept cu interes cooperarea noastră. Înainte de a încheia, aș dori să reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 4 august, deci un uh, termen uh, scurt. Dacă doriți să introduceți amendamente, v-aș ruga să o faceți acum, apoi va fi prea târziu. Vă mulțumesc! în numele raportorilor din umbră. Întâi, eh, domnul Caspari. Mulțumesc, eh, dragi colegi, pentru cele prezentate. Aș avea trei observații. Eh, vă felicit că vă limitați la aspectele comerciale, demersul normal. În ce privește tranzitul, aș dori să putem să mai discutăm. Vă reamintiți fără îndoială discuțiile dosarul ACTA și adesea E o discuție care revine mereu. Nu e vorba de a împiedica aprovizionarea populațiilor mai sărace cu produse sigure și ieftine. Ne interesează să limităm circulația produselor contrafăcute, inclusiv a medicamentelor contrafăcute, falsificate. Uh, ale căror efecte terapeutice, în mod evident, uh, pot fi reduse sau chiar periculoase. E important, deci, să discutăm de comerțul ilegal și produsele contrafăcute. Uh, în ce privește uh, eticheta Made In, e un punct care mă interesează foarte mult. Am eșuat la nivel de comerț extern și Comisia și-a retras propunerea. Mi-aș dori, deci, ca noi să ne putem pronunța pe această temă. Colegii noștri de la IMCO se ocupă deja de acest lucru, dar cred că și noi aici la INTA ar trebui să revenim asupra deciziei anterioare. Iar dacă vom considera că numai IMCO se poate exprima, atunci am să retrag amendamentele pregătite. Președintele, uh, domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult. Prima mea remarcă era similară cu cea tocmai formulată, uh, anume accesul la medicamente. Trebuie să găsim un echilibru, așa încât uh, Știu că am discutat această temă în mai multe dosare, de politicieni, adevărat, am abordat problema politic, dar trebuie să avem un echilibru. Un alt subiect care pe mine mă preocupă este eticheta made in, originea mărcii. Și dacă e să analizăm trasabilitatea, avem nevoie de prevederi mai specifice pentru a o descrie. Um, regulile non-preferențiale de origine ar putea uh, induce în eroare consumatorii, pentru că nu se referă adesea la uh, locul unde a fost produs uh, un, o anumită marcă. Ar trebui, deci, să discutăm ceva mai mult pe această temă, dar salut abordarea generală a raportorului. Trebuie să ne referim în special la aspectele comerciale și să nu încălcăm competența altor comisii. Vă mulțumesc. Președintele, din partea GUE, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult raportorului. Raportul să merge în direcția cea bună. Aș vrea să subliniez un lucru în legătură cu medicamentele. Ă, știm că există un acord CITA și există o problemă ă, mare cu medicamentele generice. Avem această nouă formulare în momentul de față, care este negociată în discuțiile cu diferite state. Și acestea au implicații, deci avem multe responsabilități. Trebuie să ne gândim care este formularea corectă, concret, atunci când este vorba de proprietatea intelectuală și de alte asemenea aspecte. Formularea cea mai bună, astfel încât să putem să protejăm uh, interesele bilaterale. aș putea să depun amendamente pe acest aspect în mod deosebit. Vă mulțumesc, președintele. O uh, câteva remarci în legătură cu domeniul de aplicare. Ideea că ar trebui să ne limităm amendamentele la o serie de aspecte uh, uh, legate de comerț nu este o opțiune, este o obligație Trebuie să respectăm acest lucru. Și acum să ascultăm punctul de vedere al Comisiei. Doamna Teresa Vilborna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Multe mulțumiri raportorului pentru acest aviz. Comisia este mulțumită și apreciază avizul și susținerea dată de Comisia INTA propunerilor noastre. Combaterea contrafacerii este extrem de importantă și pentru noi există nevoia imperioasă să transmitem un uh, mesaj politic puternic care să permită o mai bună combatere a contrafacerii uh, bunurilor. În ceea ce privește chestiunea specifică legată de medicamente și accesul la medicamente în terțe țări. Vreau doar să subliniez faptul că propunerile noastre se referă la mărci și declarația OMC de la Doha este legată de brevete și numai de brevete. Un al doilea punct, aș dori să subliniez faptul că vorbim despre produse contrafăcute și alte uh, aspecte se referă la medicamentele generice, deci produse juridice. Nu trebuie să confundăm uh, cele două domenii. Poate că nu am înțeles foarte bine discuția legată uh, de fabricat în, made in. Poate dacă raportorul ar putea să repete întrebarea? Uh, George Cutaș, ce ai vrut să spui fabricat uh, în, această problemă a fost uh, ridicată de Daniel, dar probabil că cunoașteți situația în legătură cu originea uh, bunurilor. Parlamentul are deja o poziție în această privință și cred că trebuie să rămânem pe această poziție a Parlamentului. Mulțumesc! Uh, referința lui Daniel Caspari uh, s-a făcut la faptul că trebuie să uh, respectăm caracterul confidențial al discuțiilor din IMCO. Deci, referința sa a fost la aceasta. Reprezentata Comisiei, bun, am luat notă și de asemenea vreau să comentez unul dintre, una dintre observațiile făcute de un raportor din umbră, și anume echilibrul între accesul la medicamente și produsele contrafăcute. Cred că uh, avem o responsabilitate morală să protejăm consumatorii din țările mai puțin dezvoltate, uh, să cumpere produ produse nesigure aflate sub uh, norme din punct de vedere al uh, calității. Deci trebuie să avem acest rol moral. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru comentariile înțelepte. Raportorul. Vă mulțumesc din nou, vă, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Este foarte clar că nu avem prea multă marșă de manevră, trebuie să ne limităm la chestiunile legate de comerț Aștept uh, amendamentele colegilor uh, cu privire la cele două idei pe care le-am propus. Desigur, sunt deschis oricăror alte idei. Cred că până la urmă va fi un aviz bun, un raport bun. Să vedem însă care vor fi amendamentele pe care intenționați să le depuneți. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 1 august la ora 18, așa cum a anunțat-o de altfel și raportorul. Asta ne permite să trecem mai departe la punctul 20, acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri. Este un acord internațional Apropo, un acord Uh, bilateral uh, internațional, indiferent de ceea ce crezi uh, colegii, noștri, Este o procedură de consimțământ pentru că se referă la comerț. Suntem comisia responsabilă pe fond. Raportorul nostru este Frank Prus, care propune să dăm consimțământul nostru pentru încheierea acestui acord. Frank Prust, pentru a justifica poziția pe care o propune Parlamentului spre a fi adoptată. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt uh, încântat uh, să prezint acest proiect de raport care propune aprobarea de către Parlamentul European a unui acord cu Rusia. Acest acord stabilește un uh, control și schimb de informații duanare, vamale în ceea ce privește precursorii de droguri. Acest acord a fost semnat pe 4 iulie la Ekaterinburg între Uniunea Europeană și Rusia. Sunt raport sector în ceea ce privește comerțul cu aceste substanțe, precursori de droguri. Aceasta contribuie la combaterea drogurilor. Așa cum am explicat-o și în mai, sunt pentru încheierea acestui tip de acorduri bilaterale cu marii noștri parteneri comerciali. Totuși, aș dori să insist asupra unor garanții în legătură cu punerea în aplicare a acordului. Acestea sunt incluse în expunerea de motive a raportului meu. Comisia trebuie să fie foarte vigilentă atunci când este vorba de, uh, de confidențialitatea datelor care uh, fac obiectul unui schimb de informație. Trebuie să protejeze împotriva riscurilor uh, Înțeleg argumentele potrivit cărora Comitetul de urmărire a acestor relații a fost favorabil Comisiei și Parlamentului. Totuși, am dorit să se insiste asupra unei vigilențe necesare și a unei fermități a uh, Comisiei Europene de uh, respectare scrupuloasă a acordului de către partea rusă, pentru că acordul este prea evaziv și prea puțin constrângător. Nu există posibilități de uh, terminare, de reziliere unilaterală a contractului fără să exagerăm riscurile la care ne expunem, dar fără să fim uh, naivi în legătură uh, cu respectarea acordului de către partenerii noștri ruși am dorit ca raportul meu să se îndrepte către viitor, propunând și alte acorduri bilaterale cu uh, țările din Europa de Est. În trecut, când Uniunea Europeană a încheiat astfel de acorduri, a adoptat o abordare regională uh, pentru partenerii uh, cu care uh, discutau și negociau astfel de acorduri. Am uh, vorbit în mai și cred că asta este și logica Comisiei, este să facem acest lucru în continuare. Această țară are legături privilegiate cu fostele țări din Uniunea Sovietică cu, și să facem acest lucru prin relațiile comerciale cu comunitatea statelor independente sau prin uh, Uniunea Vamală. Trebuie să avem o, un demers coerent cu politica de vecinătate a Uniunii și cu încheierea unor acorduri de asociere, cum ar fi uh, Ucraina, uh, Moldova, uh, Georgia. Aceasta includ uh, capitole privind cooperarea în domeniul VAMAL. Aceste acorduri de asociere de dată ce vor fi uh, încheiate uh, Uh, aceste țări vor fi uh, implicate în eforturile noastre de control uh, vamal pentru a combate precursorii de droguri și contrabanda cu aceștia. Acesta este conținutul raportului meu. Aștept cu nerăbdare remarcile colegilor mei. Vă mulțumesc. Și acum, George Cutaș. Thank you, Chair. Mulțumesc. În primul rând, cred că acordul dintre UE uh, și uh, Federația Rusie rusă este vital pentru a monitoriza mai bine produsele care pot să fie folosite în procesul chimic pentru fabricarea drogurilor sintetice. Aș vrea să spun că sunt uh, Uh, pe aceeași lungime de undă cu domnul Prus și anume trebuie să dăm uh, uh, consimțământul acestui acord în calitate de Parlament și trebuie să subliniez dorința Rusiei de a colabora cu Uniunea Europeană pentru a combate amenințări cum ar fi traficul cu substanțe stupefiante. Rusia s-a alăturat la Uh, alte 11 state uh, pentru uh, trasabilitatea unor precursori de droguri. Un alt aspect important care nu trebuie să fie uitat, un acord cu Rusia înseamnă începerea negocierilor pentru un astfel de acord cu Belarusul și cu Kazakhstanul. De aceea vom continua să lucrăm împreună pe acest raport. Președintele, mulțumesc. Helmut Scholz, GUE. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru propunerea sa, merge în direcția cea bună. Dorim să existe un astfel de acord. De aceea vreau să-i dau bun, binecuvântarea mea, însă vreau să spun două aspecte la care trebuie să ne gândim cât se poate de atent. În primul rând, este foarte clar în acest caz problema drogurilor țările au o serie de profiluri, cum ar fi țări producătoare, țări de uh, tranzit sau țări de destinație. Dacă uh, privim cazul Rusiei, 50% uh, din uh, importuri merg către Rusia din Uniunea Europeană. Deci avem și această problemă Uh, producția de noi uh, droguri sintetice. 50% se îndreaptă către Rusia. Și acest lucru uh, este legat de faptul că acest tip de droguri sintetice sunt diferite atunci când este vorba de modul în care ele sunt elaborate și produse. Practic, e vorba de punerea pe piața unor droguri care Uh, sunt uh, puțin costisitoare de produs dacă ai mijloacele să faci acest lucru. Sigur, lucrurile uh, se evoluează într-o altă manieră pe baza chimică și a tehnologiei moleculare. Poți să produci oriunde. Nu ai nevoie de aceleași produse ca să produci astfel de droguri. Asta pune întrebarea. Dacă un astfel de acord este suficient mai ales atunci când vine vorba despre punerea la dispoziție a unor informații sau dacă trebuie să avem în vedere și alte mecanisme, date, dat fiind contextul acestui acord, alte mecanisme pe care poate ar trebui să le dezvoltăm și să le discutăm să avem diferite tipuri de evaluare a tipului de acord de care am avea nevoie pentru a aborda uh, dezvoltarea atât de rapidă a acestor tehnici de producție noi. Astfel încât să includem toate produsele potrivite pentru aprobare uh, pe lista acestor acorduri. Cred că acest lucru trebuie rezolvat. Eu susțin acest raport. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Timpul să ascultăm uh, comisia. Caroline Divi. Vă salut din nou prezența în această comisie. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și echipei sale pentru munca excelentă la acest dosar și, desigur, dosarul regulamentului privind precursorii de droguri, pentru că am ajuns la trilog. Vreau să vă mulțumesc pentru un raport care evidențiază chestiuni foarte importante. În primul rând, susținerea pentru întărirea cooperării cu Rusia. Desigur, Rusia este un partener uh, vital uh, în uh, lupta pentru combaterea drogurilor. Sunt chestiuni de politică și de securitate națională pentru a proteja sănătatea cetățenilor ruși, dar și la frontierele externe ale Rusiei, pentru că Afganistanul este un producător mare de opiu. Pentru Uniunea Europeană este important să ne asigurăm că produsele chimice, substanțele chimice care sunt exportate sau importate în uh, Uniunea Europeană nu sunt deturnate pentru producția ilicită de droguri. În ceea ce privește preocupările mm, cărora li se dă glas în acest raport, aș vrea să spun că, în general, schimbul de informații se bazează pe încrederea reciprocă între părți și, din câte vedem astăzi, în punerea în aplicare a acordurilor pe care le avem în prezent, această uh, încredere este esențială. Dacă constatăm că cu un anumit partener informațiile care sunt trimise sunt utilizate în alte scopuri, s-a terminat cu încrederea și consecința este că se pune capăt schimbului de informații. Uh, văd acest lucru în cazul Chinei, cu care avem un acord și autoritățile sunt foarte conștiente că trebuie să utilizeze în mod adecvat informațiile uh, furnizate. Și aceasta duce la rezultate interesante atunci când este vorba de anchetarea rețelelor de trafic. Cu Rusia este clar că trebuie să intrăm uh, în faza de construire acestei încredere reciproce între autoritățile ruse și uh, europene și, bineînțeles, Comisia Europeană. Acest lucru a început în momentul uh, începerii negocierilor și uh, vrem să continuăm pe această cale cu rușii. Urmărim foarte de aproape schimbul de informații care au avut loc între uh, statele membre și Rusia pe de Uh, o parte și pe de altă parte între Rusia și OLAF, care este punctul de contact uh, în Comisie pentru Asistența Reciprocă. În ceea ce privește lipsa unui uh, articol privind rezilierea unilaterală a contractului, nu este vorba de un articol standard într-un astfel de acord, dar vom aplica în acest caz prevederile Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor, care previ, prevăd în cadrul tratatelor în general posibilitatea unei suspendări, unei rezilieri a tratatelor. De aceea, preocuparea poate să fie uh, ușor uh, risipită. Acest uh, prim acord de acest uh, tip uh, va fi o noutate pentru noi atunci când va fi pus în aplicare uh, și uh, vom uh, lucra astfel încât să ne asigurăm că dispozițiile sale sunt respectate. Comisia lucrează împreună cu Rusia pentru protecția datelor pentru a duce la ratificarea uh, Convenției Consiliului Europei în materie. Deci, prin acest acord vom avea ocazia să testăm pentru prima oară aceste principii. În ceea ce privește viitorul, avem uh, deja o rețea de acorduri uh, destul de dezvoltată cu terțe țări. Iau notă de recomandarea de a avea în vedere negocierea unor uh, alte acorduri. Orice ar fi, aceste acorduri se bazează întotdeauna pe interesul unei țări și poziția acesteia în traficul de droguri și, de asemenea, schimburile de informații, așa cum a spus-o cineva, înainte de a ști dacă uh, țara este o țară exportatoare, producătoare sau o țară de tranzit pentru droguri. Trebuie să vedem dacă țările pe care le-ați menționat uh, în proiectul de acord sunt uh, țări care pun probleme în ceea ce privește traficul și deturnarea unor substanțe pentru a deveni precursori de droguri Uh, Uniunea Europeană nu are relații politice cu Belarusul și nu avem nici acord de parteneriat și nici acord de asociere, deci aici nu sunt uh, sigură că Rusia ar putea, uh, Belarusul, mă scuzați, ar putea să ne dea garanțiile necesare. Este un element de care trebuie să țineți cont. Suntem deschiși posibilității de a analiza această problemă cu țările partenere, ținând cont în același timp și de resursele de care dispunem la Comisie și la nivelul administrațiilor naționale pentru a asigura ulterior punerea în aplicare a acestor acorduri. Cred că am răspuns uh, la ceea ce s-a spus uh, și ultima remarcă făcută cu privire la necesitatea de a avea uh, în vedere și alte mecanisme în acord pentru a acoperi și mai multe substanțe. Aici aș vrea să subliniez că în proiectul de regulament Uh, privind precursorii, s-a convenit să există un sistem de reacție rapidă cu diferite uh, etape care ne permit uh, în regulamentul comunitar în viitor să luăm măsuri în legătură cu noile substanțe care apar pe piața producției de droguri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Haideți acum să ne întoarcem la raportor, domnule Prust. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții. Le vom lua în considerare, bineînțeles. Câte ceva acum uh, în atenția domnului Scholz. Acest acord permite o supraveghere bilaterală și îmbunătățește controlul atât al exporturilor, dar și mai ales al importurilor de precursori de medicamente, de droguri, mă scuzați, și deci cumva merge pe linia luptei împotriva consumului de droguri în Europa. Deci, este foarte bine. Vom prelua toate aceste elemente și contribuții și vom discuta și problema Belarusului despre care ne-a vorbit și Comisia. Ok, this concludes the debate. Let's, uh... Am încheiat această dis discuție este procedură cu consimțământ, da sau nu, nu puteți să vă schimbați acordul odată ce el a fost dat, data de depunere a amendamentelor pe proiectul de rezoluție este 26 iulie la 6 după seara 18. Punctul uh, următor de pe ordine de zi 21 exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional. Aici e vorba de un dosar, însă nu-l avem aici pe domnul raportor, care poate că va sosi dintr-un moment în altul. Okay. Could we change the order? Putem să schimbăm ordinea de zi și să vorbim despre Bangladesh, pentru că de asta dată le avem pe domnul raportor printre noi. Și comisia aici pentru Bangladesh? Se pare că nu. Haideți să așteptăm câteva minute atunci. Well, the most wanted man in this committee is there. Iată. Persoana căutată a venit pentru punctul 21, un dosar legislativ, regulamentul privitor la exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor, normelor comerțului internațional. Avem un document de lucru la dispoziție și avem un proiect de raport acum al domnului raportor Rinaldi. Nicolo? Cred că am avut o abordare foarte prudentă pe acest dosar atât de important și acum avem imediat ocazia să ascultăm ce are de spus domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum, nu de mult, am avut prezentarea documentului de lucru și apoi a avut loc și un schimb de vederi. Nu mai am ceva de adăugat pe fond pentru că s-a spus cam tot ce privește structura generală a raportului și cred că am ajuns la un consens. Documentul de față și propunerile de amendament aferente preiau cele patru propuneri fundamentale pe care aș dori să le fac eu în raport cu propunerea comisiei. În primul rând, să trecem de la 3 la 5 ani când vine vorba de perioada de validitate a acestui acord că este până la urmă o armă pe care noi o vom putea folosi la un moment dat. O armă care să arate cumva partenerilor comerciali că noi putem să acționăm foarte repede atunci când ei nu-și respectă obligațiile contractuale. Probabil că acest acord uh, sau această prevedere nu va fi aplicată pe următorii trei ani. Deci, trei ani este o perioadă prea scurtă. Comisia și-a exprimat deja părerea și cred că nu are nimic împotrivă de a trece de la 3 la 5 ani. E vorba de amendamentele 3, 5 și 21 din document. Apoi, al doilea aspect. Consolidarea procedurii de consultare din partea Comisiei, consultare a agenților economici, astfel încât decizia să fie una mai justificată, mai structurată. Iată ce spune amendamentul 19. Și, în sfârșit, al treilea element, să înlocuim în mod sistematic măsurile de retorsiune sau represalii care s-ar dovedi insuficiente. Să înlocuim suficiente sau insuficiente cu adecvate și proporționale. Amendamentele 15 și 17. Ideea este de a extinde acest regulament către domeniul serviciilor dacă ajungem la un consens, dacă raportorii din umbră sunt de acord și dacă plenara își dă acordul, va trebui apoi să mergem la Consiliu și să înfruntăm Consiliul și știm foarte bine că la Consiliu nu există o unanimitate asupra acestui dosar. Și extinderea către servicii este un aspect foarte important pentru noi, pentru că noi înțelegem care este rolul atât de important al serviciilor în toate acordurile. Avem temeiul juridic care ne permite să extindem către servicii, așadar 8, 9, 10, 11, 12, 23 sunt tot atâtea amendamente care vizează această aplicare domeniului serviciilor. E vorba numai de licitații pentru bunuri, ci și pentru servicii. În acest sens am prevăzut un amendament. Este vorba de amendamentul 4. În versiunea inițială, mi s-a părut că era cumva o dovadă a neputinței Comisiei. În ceea ce privește servicii și proprietatea intelectuală, Comisia pare să spună, ne pare rău, nu prea avem ce face. Pe când noi ne dorim că, chiar dacă proprietatea intelectuală nu este acoperită, totuși serviciile să figureze. În sfârșit, rolul Parlamentului acum. Am spus-o și ieri, atunci când am discutat instrumentele de protecție, apărare comercială, rolul Parlamentului și mecanismele de informare. Iată aspecte importante care ar permite Comisiei să meargă repede. Ia uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. Această țară poate, după numai 5 săptămâni, să ia măsuri de retorsiune. Și ne-ar place ca și Comisia să aibă o astfel de posibilitate printr-un dialog structural, structurat. Nu e vorba numai de o bunăvoință interinstituțională, ci să aibă loc un adevărat dialog structurat care să figureze ca atare în uh, dispozitivul regulamentului. Amendamentul 6, 11, 14, 18 și 20 sunt amendamente care se referă tocmai la acest dialog structurat între Comisie și Parlament în vederea abordării rapide și adoptării rapide a măsurilor de retursiune. Domnul președinte, mulțumesc. Domnul Frank Prus din partea PPE, raportul din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca de înaltă ținută. Nu mai am mare lucru de spus, pentru că toate sugestiile grupului nostru au fost preluate în raport. Vreau să-i mulțumesc mai cu seamă pentru că pune accentul pe servicii. Mi se pare că acum, în forma actuală, propunerea este mult mai completă. Vom pune, depune un amendament privind rolul informării Parlamentului, pentru că mi ar place, mi place ca Parlamentul să nu fie pur și simplu informat, ci Comisia să vină să se prezinte aici în fața Comisiei Parlamentare E important ca să putem să ne angajăm într-o dezbatere cu ușile închise, bineînțeles, cu Comisia și să nu uităm niciodată că noi suntem colegiuitori. De asemenea, voi depune amendament în care voi spune că aceste măsuri de retorsiune trebuie să fie în beneficiul mai ales al țărilor care au suferit din cauza acestor practici neloiale. Știm bine, Statele Unite cu Boeing și Airbus, țări ca Franța și Spania sunt cele mai lezate pentru că ele au cei mai mulți angajați în aceste, această întreprindere Airbus. Apoi, comitologia. În ce privește acest aspect, este important ca actele de punere în aplicare să fie considerate în funcție de procedura consultativă. Statele membre, prin experții lor, trebuie să voteze, votul fiind ponderat în funcție de importanța statelor membre, iar aceasta va da o mai mare pondere statelor mai mari în detrimentul celor mai mici, ceea ce nu înseamnă că suntem siguri că țările care au cel mai mult de suferit vor și, fi și cele mai bine vizate. Procedura consultativă ne permite să ne asigurăm de caracterul echitabil al măsurilor luate și Munca raportorului este, bineînțeles, deosebită. Îi mulțumesc și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Împărtășesc pe deplin uh, ce spuneți dumneavoastră despre comitologie. Pentru socialiști, domnul Cutaș. De ce? Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc lui Nicolo pentru raportul foarte bun pe care l-a redactat și care îmbunătățește regulamentul privind uh, regulile comerțului internațional. Sunt de acord și cu domnul Prust în ceea ce privește posibilitatea de a sancțiuni în domeniul serviciilor. Foarte important acest aspect pentru acele țări care comercializează mai ales servicii. Mai mult decât atât, este important ca Parlamentul European să poată să fie informat în mod regulat și să poată să intre într-un dialog cu Comisia pe marginea disputelor comerciale în ce privește impactul um, acțiunilor țărilor terțe asupra industriei UE și în ce privește intențiile Comisiei de a aplica anumite măsuri comerciale. În sfârșit, sunt de acord cu Nicolo, care spune că cel mai bine să avem o revizuire a acordului odată la 5 ani după ce a intrat în vigoare. Asta va permite, cred eu, un timp mai îndelungat de analiză a eficacității acestui instrument această, aceste prevederi vor spori eficiența și credibilitatea acțiunii europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, George. Acum, GUE, domnul Scholz, Helmut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului. Abordarea generală este cât se poate de bună. Două aspecte acum ar trebui să fie aprofundate, după părerea noastră, în primul rând, dreptul de control al Parlamentului și cred că direcția este bună, cea preconizată. Poate ar trebui însă, totuși, să explicităm mai bine acest aspect și când vine vorba de comitologie, Parlamentul trebuie să se găsească pe picior de egalitate cu celelalte instituții. Apoi, după părerea mea, un alt punct mai confuz, după părerea mea, cu acest regulament intervenim și în pregătirea conferinței ministrilor OMC. Asta înseamnă că, <clears throat> într-un fel, anticipăm ce se va întâmpla. Ne antepronunțăm, mai ales că vine vorba de măsurile care vor fi luate în domeniul serviciilor. Eu vreau să mă asigur și voi verifica aceste aspecte prin intermediul depunerilor unor amendamente. Mulțumesc foarte mult, Comisia Lois Porter. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne dați ocazia să vă împărtășim opiniile noastre cu dumneavoastră. O să încerc să fiu subcint și să mă concentrez uh, eventual doar pe mm, două elemente. Înainte, însă de asta, vreau să iau notă cu satisfacție de faptul că propunerea comisiei pare să fie bine primită aici, la comisia dumneavoastră, și punctele de vedere par să fie convergente în ceea ce privește necesitatea acestui instrument și ce privește măsurile principale preconizate de comisie. Este important să avem un sistem, un cadru uh, de aplicare și respectarea normelor comerțului internațional, așa cum s-a spus, și inclusiv uh, măsuri de ultim recurs. Două elemente, vă spuneam, asupra căruia aș dori să comentez. În primul rând, serviciile și, în al doilea rând, rolul Parlamentului European. Privitor la primul aspect, posibilitatea de a lua măsuri în domeniul serviciilor. Comisia împărtășește pe deplin obiectivul de a asigura respectarea angajamentelor legate de servicii în cadrul acordurilor internaționale. Cu toate acestea, în enumărate rânduri, Comisia și-a exprimat temerile în ceea ce privește mijloacele propuse pentru a realiza aceasta. Astăzi, vreau să vă spun că atunci când vine vorba de actele de punere în aplicare, este important pentru Comisie și, general, pentru Uniunea Europeană să știe ce fel de măsuri vor fi luate, efectiv. E greu să pui în aplicare o, așa, o clauză deschisă Uh, și care presupune niște măsuri, fără însă a descrie aceste măsuri. Deci e nevoie să se prezinte acest lucru într-un mod mai explicit. Și în acest sens, așa cum a spus și raportorul, este adevărat că Comisia a ezitat din pricina dificultăților de ordin tehnic presupuse de aceste măsuri tehnice. Vom discuta în continuare. În ceea ce privește rolul Parlamentului, și aici eh, Comisia împărtășește pe deplin obiectivele menționate de raportor în sensul transparenței față de Parlament și astfel încât orice acțiune să fie sau măsură să fie sprijinită politic de Parlament. Însă trebuie să vedem exact ce metode vom avea și, așa cum se spune în regulamentul privind actele de punere în aplicare, există niște reguli care trebuie să fie respectate și regulamentul respectiv, din punctul nostru de vedere, prevede deja o serie de propuneri făcute, mai ales pe ce privește informarea de plină și timpurie a Parlamentului, orice propuneri din partea Comisiei vor fi transmise simultan atât Parlamentului cât și, bineînțeles, statelor membre și, în acest sens, iată, avem o bază de lucru. Recunoaștem nevoia de a avea mecanisme care să permită o aplicare mai largă a regulamentului avem deja o practică sau o experiență în acest sens. E important ca această experiență să fie folosită și să luăm în calcul anumite cerințe, cum ar fi confidențialitatea, lucruri care vor reveni în discuție. Și aici vreau să vă spun că există niște limite care ar putea să ne determine să o luăm pe o cale alternativă? Nu neapărat când e vorba de acest regulament, ci în general în ceea ce privește practica generală acceptată uh, privitoare la consultarea Parlamentului de către Comisie. Iată, în general, observațiile noastre în această etapă și vreau să subliniez în încheiere că există o convergență de vederi și suntem gata să colucrăm în continuare cu Parlamentul pentru a găsi și a vedea care sunt acele mijloace care ne permit să ne atingem obiectivele scontate. Vă mulțumesc! Aldi, final remarks. Ultimele observații ale raportorului. Aș dori să vă spun că, practic, revenim mereu la aceleași puncte pe care le discutăm mereu. În ce privește regulamentul vizând procedurile și actele de punere în aplicare, articolul 2 al regulamentului 2011 prevede o procedură de examinare. De asemenea, se arată că în caz de nevoie și dacă există justificare, poate interveni procedura de consultare. Eu sunt de acord să discutăm ulterior împreună cu Consiliul acest punct. Ceea ce ne-ar permite să avem, ca să spun așa, muniție suplimentară pentru a ne susține argumentele. Și apoi, problema serviciilor. Am apreciat foarte mult uh, intervenția reprezentantului Comisiei, însă există ceva ce nu înțeleg nu înțeleg care sunt motivele uh, pentru care intervine această prudență, ca să nu spun reticență a Comisiei, care nu dorește să introducă serviciile în câmpul de aplicare al acestui text. Ne spuneți, invocați motive tehnice. Eu aș spune că suntem într-o etapă în care, în mod evident, serviciile pentru toate relațiile noastre comerciale reprezintă un element crucial. E practic o uh, armă de disuasiune. Tot așa cum uh, prelungirea termenului la 5 ani pentru revizuirea acordurilor. Trebuie să vedem mereu cum putem ameliora, în caz de nevoie, prevederile pe care le formulăm. Uh, și nu cred că este imposibil. Am senzația că aici Comisia renunță la ceva foarte important. Vorbim de proprietatea intelectuală, dar și întregul sector al serviciilor, care, după părerea mea, nu trebuie exclus din regulamentul în discuție. Ar fi o premieră, într-adevăr, îmi dau seama, dar avem un temei juridic pentru aceste tratate internaționale. dacă intervin măsuri de retorsiune ce se aplică um, produselor um, sau licitațiilor și nu se aplică serviciilor, eu unul nu înțeleg de ce. Apoi apare problema informării și a rolului uh, Parlamentului. Am auzit punctul de vedere al lui Helmut, uh, punctul de vedere al Comisiei și am senzația că amendamentul 9B sau mai degrabă amendamentul 22 la articolul 9b, e o formulă ce ne permite să conciliem diferitele uh, părți. Un dialog structurat, da, uh, pentru a rezolva, pentru a soluționa uh, controversele. Un mecanism de soluționare a litigiilor va figura negru pe alb în textul regulamentului și o manieră pentru noi de a obliga Comisia la acest dialog structurat, ceea ce înseamnă că Parlamentul va fi pe deplin informat. Comisia tocmai ne-a spus două lucruri importante, transparența și susținerea politică a Parlamentului în favoarea deciziilor Comisiei. E bine, dacă e ceea ce își dorește Comisia, atunci acest dialog structurat și-ar putea găsi originea aici. Din momentul în care Parlamentul își exprimă susținerea politică într-un cadru transparent și pot înțelege că e nevoie de prudență în ce privește accesul la documente, special cele mai confidențiale, aceste lucruri sunt limpezi, dar Asta nu exclude o procedură accelerată, la sfârșitul căreia Comisia va um, rămâne să decidă, fără a depinde de termenele impuse de uh, Parlament. Eu cred că uh, acesta ar fi un compromis bun și cu un astfel de dialog am putea nu doar să discutăm acest regulament și aplicarea lui, ci am putea folosi un astfel de dialog și pentru alte măsuri pe care Comisia le are în vedere. Pentru a ne apăra, nu așa, interesele comerciale. Mulțumesc, spune președintele. A fost o discuție foarte importantă și acum era să uit, spune președintele, calendarul Termenul de depunere a amendamentelor 26 iulie la prânz. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Iarăși un dosar important. Importurile de orez originar din Bangladesh. Este o propunere a Comisiei care își dorește alinierea regulamentului importurile de orez din Bangladesh. Alinierea, deci, cu prevederile comitologiei. Acum că astăzi am votat uh, regulile generale de aliniere, prin uh, dosarul Omnibus 1, Omnibus 2, a venit vremea să abordăm și alte propuneri de aliniere care țin de competența comisiei noastre. Deci examinăm proiectul de raport. Raportor este domnul Paul Murphy și proiectul de text se află în dosarele dumneavoastră. Am să-i dau de îndată cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, e un dosar de aliniere. E vorba de un aranjament preferențial de import de orez de origine din Bangladesh și acum trebuie să aliniem regulamentul la noile dispoziții al Tratului de Sabona, vizând actele delegate și actele de implementare. Uh, am discutat în decembrie, întârzierea a intervenit din cauza dialogurilor în curs pe Omnibus 1 și Omnibus 2. Am fost de acord cu raportorul din umbră pe acest punct. A fost corect să așteptăm ca aceste lucruri întâi să fie rezolvate. Uh, chiar azi dimineață, cum spuneați, am votat după acordul obținut în trialog și acum trecem în sfârșit și la acest dosar. Un element notabil în ce privește această, um, această relație comercială um, preferențială, nu are impact uh, altundeva uh, în lume. Practic, uh, Bangladeshul are contingente um, de orez cu taxe preferențiale și în ce privește amendamentele mele la propunerea comisiei, ele pot fi grupate în două categorii. Odată cele care se referă la aspectele de aliniere a dosarului și care sunt puterile Parlamentului, în special de control. Amendamentele se bazează pe acordul obținut la trialog, bună oară, amendamentul 9, în loc de propunerea comisiei de a avea puteri delegate pe termen nedeterminat Aș spune că acestea trebuie să fie acordate pe 5 ani și uh, prelungit notacit pe o perioadă de încă 5 ani. Uh, perioada de extensie ar trebui să fie în loc de 2 plus 2 luni, 2 plus 4 luni, dată fiind importanța uh, și nevoia Parlamentului de a-și acorda timp pentru a analiza aceste aspecte în mod adecvat. Un alt grup de amendamente se referă cu elemente de uh, substanță, trei amendamente în special, odată uh, taxele de export, propunerea Comisiei include o referire la o taxă de export, echivalentul căreia regăsindu-se în aranjamentul preferențial. Eu sunt în favoarea dreptului Bangladeshului să impună ce taxă de export dorește, dar, de asemenea, cred că guvernul din Bangladesh trebuie să aibă dreptul de a lua această decizie. Însă trebuie să definim mai bine această taxă de export. Nu cred că uh, e uh, neapărat necesară dovedirea originii, pentru că există un certificat uh, de origine a orezului deja. În ce privește acum securitatea, pentru a fi mai exact despre ce se poate face, care sunt puterile comisiei în domeniul securității. Trebuie să facem referiri la regulamentele orizontale care abordează aceste aspecte în mod detaliat și putem fi și noi mai preciși aici și ceva mai puțin deschiși decât propusese Comisia. În fine, un alt element foarte relevant, ținând seama de ce se întâmplă în Bangladesh în lunile din urmă, trebuie să subliniem obiectivele generale și anume reducerea sărăciei, economie durabile, condiții decente de muncă. Deci un nou considerent și un nou articol care să acopere aceste uh, aspecte, inclusiv convențiile Organizației uh, Internaționale a Muncii. Doresc să-i mulțumesc secretariatului pentru sprijinul acordat și aștept cu interes comentariile raportorilor din umbră, dar și ale comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele raportor din umbră acum pentru SND, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, formularea amendamentelor la articolele 1 și 2, cred că toată lumea va fi de acord, a spus-o și domnul raportor, uh, Trebuie ca punctele 1 și 2 să poată fi modificate. Trebuie să găsim un acord rapid aici. În ce privește celelalte propuneri de amendamente, eu cred că trebuie discutate în detaliu. Într-adevăr, nu putem acorda o preferință comercială fără a ști cine exact beneficiază de acest regim preferențial și fără a cunoaște cu mare exactitate uh, originea uh, produsului pe care îl importăm. Iată de ce, ce privește amendamentul 5. Eu cred că trebuie să introducem niște criterii foarte precise. Și trebuie să ne orientăm după um, sistemul de preferințe tarifare generalizate, SPG, plus. Începește orezul care nu este efectiv produs în Bangladesh. Acesta trebuie exclus pentru că ne limităm în mod explicit la orezul originar din Bangladesh și trebuie să știm, cum spuneam foarte exact, cui acordăm regimul preferențial. Raportorul a spus că trebuie să existe o taxă um, de export propusă de Bangladesh. Trebuie, pe de altă parte, condițiile de muncă să fie corecte și să știm exact cine beneficiază, cine uh, bagă în buzunar aceste beneficii. Iar dacă nu e cazul, atunci uh, sistemul SPG Plus nu poate fi acordat Bangladeshului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune și președintele. În grupul al de acum. Domnul Rinaldi, la amendamentul 8 aș fi în dezacord. Cred că propunerea comisiei e justă Înțeleg că um, țara în chestiune pot, trebuie să poată decide pe cont propriu cu toate acestea pentru a sub, sublinia nevoia de a pune în aplicare o taxă, o sistem de taxare eficace e una din problemele despre care ar trebui să discutăm mult mai mult în acordurile de parteneriat bunoare cu țările ACP. Și personal nu am înțeles pe deplin și nu susțin amendamentul 8 care um, dorește să șteargă uh, propunerea comisiei. În partea uh, verzilor, doamna Keller, mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru un raport pe care în linii mari îl susține, în special în cel de-al doilea set de amendamente care uh, se ocupă de problemele de conținut. În special când se vorbește despre taxa la export pe care trebuie să o perceapă Bangladeshul. De asemenea, alinierea la articol 208 al tratatului și că, într-adevăr, acest sistem se uh, aplică doar orezului uh, produs conform convențiilor internaționale, în special al OIM, și că doar acel uh, uh, orez să poată beneficia de aplicarea acestui regulament. În ce privește Uh, dreptul micilor fermieri la uh, condiții de muncă decente și așa mai departe. Um, este foarte important și pentru noi și susținem toate aceste amendamente și suntem deschiși la discuțiile ce vor continua fără îndoială. Comisia are acum cuvântul domnul Nicola Verli. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că dați ocazia Comisiei să reacționeze și am să trec direct la comentariile specifice um, referitoare la amendamentele citate chiar de raportor. Ce privește amendamentele 1 și 3, vizând clarificări în uh, redactarea uh, juridică, fără a introduce uh, modificări substanțiale, credem că acele două amendamente sunt acceptabile și din punct de vedere al Comisiei. Dacă e să vorbim acum de amendamentul 2, acesta justifică delegarea anumitor puteri către comisie și comisia nu poate uh, accepta propunerea de schimbare, deoarece sarcina delegată comisiei nu poate fi definită prin prevederi uh, din textul regulamentului. În ce privește amendamentele 7, 8, 9 și 12, vizând al, exercițiul de aliniere, Comisia are următorul punct de vedere. Amendamentul 9 cu limitarea delegării puterilor către comisie în mod uh, la 5 ani și extinderea cu încă 5 ani uh, în mod tacit e acceptabil. Amendamentul 10 vizând extinderea uh, analizei actelor delegate de la 2 la 4 luni nu este conformă cu acordul 2 plus 2 luni, deci aici nu prea vedem justificarea pentru perioada mai lungă solicitată de Parlament. În ce privește amendamentul 12, care introduce un nou articol 5a, este acceptabil pentru Comisie. Prin urmare, amendamentul 7, care se referă la noul articol 5a, este de asemenea acceptabil pentru Comisie. Acum ajung la amendamentele de ordin mai general, care se referă la substanța textului. Toate aceste amendamente nu sunt acceptabile pentru comisie și poate vă pot explica pe scurt și de ce. Suntem încrezători că suntem cu toții de acord asupra obiectivului uh, legislativ al exercițiului și anume a limita alinierea uh, achiului comunitar uh, la prevederile tratatului de la Lisabona uh, referitor la actele delegate respectiv de punere în aplicare. Prin urmare, ar fi adecvat, din punctul de vedere al Comisiei, să ne limităm modificările la text care nu sunt relaționate de acest obiectiv de aliniere, mai ales dacă vor altera substanțial natura și scopul legislației aflate în examinare. Cu atât mai mult, în acest caz, această abordare este cu atât mai uh, importantă, cu cât și raportorul și-a dat seama că regulamentul ce trebuie aliniat nu are pentru momentul de față impact asupra importurilor din Bangladesh uh, către UE. Uh, în uh, cadrele um, așa numitului uh, regulament totul în afară de arme. În ce privește amendamentele 6 și 11, acestea nu uh, au legătură cu exercițiul de aliniere și, în plus, modifică substanțial condițiile sistemului de preferințe tarifare și, ca atare, considerăm că aceste amendamente nu pot fi acceptabile pentru Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Cum reacționați la aceste comentarii, uh, domnule uh, Murphy? Ați depășit mult uh, inițiativa Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor din umbră și Comisiei pentru comentarii. Acum, în ceea ce privește punctele generale, avem acest dosar și trebuie să ne respectăm uh, alinierea. Trebuie să facem sacini de ordin tehnic care ajută la alinierea postului Sabona. Nu accept acest lucru, dar Comisia are monopolul constituțional asupra inițiativei, spune președintele. Avem un dosar în fața noastră pe care suntem uh, liberi să-l modificăm și apoi să intrăm în negocieri uh, tripartite. Trebuie să beneficiem de această oportunitate. Totul este politic, nimic nu este pur și simplu tehnic așa încât trebuie, după părerea mea, să profităm de ocazie să facem amendamente de fond și apoi să discutăm acele amendamente. Acum, uh, având în vedere o serie de aspecte de fond care au fost ridicate după aceea cele care țin de aliniere. Nu sunt sigur că am înțeles uh, foarte uh, bine punctul ridicat în discuție de Bernd la amendamentul 4. Este clar, nu este o încercare de a îl modifica uh, pentru a sugera că cei din Bangladesh ar profita de asta. Certificatul de origine este suficient. Acesta este și scopul certificatului de origine. E vorba de ceea ce a spus Nicolo în legătură cu amendamentul 8, uh, taxa la export. Și, deci, mă găsesc într-o poziție stranie, pentru că, în general, aș fi uh, în favoarea uh, unor taxe la export în această comisie mai mult decât alții. Însă sunt mai presus de orice în favoarea uh, dreptului unui popor reprezentat de guvern să uh, facă, uh, să ia astfel de uh, decizii. Deci, uh, amendamentul poate poate să meargă în această direcție și Bangladeshul poate să impună o astfel de taxă. În ceea ce privește punctele ridicate de comisie în ceea ce privește regulamentul în amendamentul 2. Problema este că fără inserția regulamentului uh, orizontal ar trebui să includem o serie de dispoziții orizontale, dar uh, nu este foarte clar. Trebuie să lămurim cu Comisia înainte de a ajunge în această etapă. Uh, pentru că trebuie să vedem câtă securitate uh, va aduce cu sine. Am uh, purtat o discuție în acest sens în decembrie și credem că este necesar să avem uh, claritate, poate să facem trimiteri la alte regulamente, suntem deschiși să facem acest lucru și cred că lucrurile trebuie să fie cât se poate declare. Apoi un alt aspect ridicat în discuție de comisie se referă la uh, amendamentul 10 și la 2 plus 4 mai degrabă decât 2 plus 2. Uh, e vorba de omnibus și s-a convenit că în unele cazuri va fi 2 plus 4, în alte cazuri 2 plus 2. E în funcție de uh, timpul de care are nevoie Parlamentul să aibă suficient timp uh, de uh, control. Mai ales, care este problema aici? E problema de securitate. Uh, Eh, pentru asta sunt eh, competențele eh, delegate și Parlamentul trebuie să poată să beneficieze de aceste patru luni. Și asta nu vine în contradicție cu ceea ce s-a convenit la trialogul privind pachetul Omnibus. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 16 iulie la prânz. Ultimul punct, 23. Schimb de opinii cu Organizația Internațională a Muncii privind situația actuală a aplicării standardelor de muncă. După cum știți, timp de decenii, Parlamentul a insistat foarte mult asupra corelării dintre Uh, comerț și standardele de muncă. Am încercat să facem acest lucru multilateral, am făcut-o și prin acorduri comerciale bilaterale și prin regimuri de preferințe acordate țărilor. De aceea ne interesează foarte mult să știm ce se întâmplă în domeniul uh, conformării cu standardele de muncă, mai ales cele principale stabilite de Organizația Internațională a Muncii, OIM. Unele țări au fost uh, în atenția noastră, în special Bangladeshul, Uzbekistanul, Columbia, Pakistanul, precum și țările din Europa de Est. Avem uh, în rândul nostru un oaspete distins, nu este pentru prima oară când se află aici. Doamna Cleopatra Dumbia Henry, îi uh, mulțumim că a acceptat invitația noastră și că a acceptat să se adreseze comisiei noastre. Vă mulțumesc că aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și să continui un schimb de opinii permanent uh, în legătură cu chestiuni legate de muncă uh, și uh, într-un număr de țări care prezintă interes pentru comisia dumneavoastră. Biroul OIM apreciază oportunitatea pe care o are de a colabora cu diferite instanțe ale Uniunii Europene către promovarea uh, muncii decente în întreaga lume. Înțeleg că aceste schimburi au devenit acum cu atât mai pertinente în lumina acordurilor de liber schimb încheiate recent uh, cu capitole uh, privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care includ angajamente de a promova și de a pune în aplicare în mod efectiv standardele uh, de muncă principale și cu atât mai mult cu adoptarea recentă a sistemului revizuit de preferințe care reîntărește stimulentele pentru respectarea uh, drepturilor uh, omului și uh, de muncă uh, principale, standardele de mediu și de bună guvernanță prin sistemul GP+. Monitorizarea aplicării convențiilor este în competența OIM-ului ceea ce include și o analiză de rapoarte și o analiză bazată pe plângerile făcute, atât de organisme de experți independente, cât și de organisme tripartite. Viziunea pe care OIM-ul poate să ofere uh, pentru aceste organisme uh, Uh, este un punct uh, de referință important atunci când se analizează progresul făcut uh, în a contribui la o muncă decentă pentru toată lumea. În această privință, OIM-ul a fost în măsură să vă împărtășească obiectivele, obiectivele și evaluările apolitice ale uh, Comitetului de Experți Independent în situații controversate și dificile, uh, la care s-au adăugat aprecierile făcute uh, în structurile tripartite pertinente ale OIM. Acest lucru a permis o apreciere, o analiză atentă uh, a domeniilor în care s-au realizat progrese, chiar în situații în care rămâne încă mult de făcut. În această privință, Organizația Internațională a Muncii asigură asistența, că țările privesc, primesc asistență tehnică și aceasta este urmărită pentru a contribui la transformarea muncii într-adevăr într-o muncă uh, decentă. Astăzi o să mă refer la câteva Uh, chestiuni rămase în suspense în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor de muncă principale în unele țări, precum și asistența oferită de OIM acestor țări. Dar o să încep cu o situație care tocmai ați discutat-o, care a fost în centrul atenției de la evenimentele tragice din primăvară, și anume Bangladeshul. În mai, anul acesta, o delegație la nivel înalt a OIM, uh, condusă de uh, adjunctul directorului general pentru operațiuni pe teren și parteneriate, a vizitat uh, acea țară și s-a angajat în fața partenerilor tripartiți și altor grupuri interesate să identifice acțiunile care pot fi întreprinse pentru a preveni uh, tragedii similare în viitor un plan de acțiune tripartit în ceea ce privește siguranța împotriva uh, incendiilor a fost adoptat care stabilește o abordare integrată și responsabilitățile care există pentru uh, a uh, preveni incendiile. În iunie, în cadrul conferinței internaționale a muncii, Comitetul pentru aplicarea standardelor a analizat cazul Bangladeshului în uh, cadrul Convenției, Convenției Cadru 87 și a notat în concluziile sale că uh, chestiunile rămase în suspensie referitor la numeroase alegații de arest, hărțuire și deținerea uh, lidilor sindicaliști mai ales în sectorul uh, confecțiilor, precum și refuzul de înregistrare a noilor uh, sindicate, necesitatea de a asigura uh, libertatea de asociere în zonele de prelucrare și numeroasele dispoziții ale actului privind munca din 2006 și regulile privind relațiile industriale din 1977 nu erau în conformitate cu Convenția 87. Comisia a notat faptul că indicațiile uh, guvernelor, guvernului uh, uh, referitoare la amendamentele la legea muncii din 2006 fuseseră deja depuse în Parlament în urma unor consultări tripartite intense și consultanței date de OIM și că măsuri vor fi luate pentru a asigura îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor în domeniul de prelucrare. Uh, comitetul a oferit OIM asistență tehnică pentru ca acești lucrători să intră sub incidența legislației muncii naționale și a cerut guvernului să ia măsurile necesare pentru a asigura ca lucrătorii și angajatorii să poată să-și exercite drepturile de libertate de asociere într-un uh, climat lipsit de amenințări, presiuni și intimidări de orice fel și să uh, poarte analize, investigații independente în uh, alegațiile de arestare, hărțuire și violență împotriva sindicaliștilor. Domnule președinte, am uh, plăcerea să mă refer la declarația comună care a fost uh, dată pe 8 iulie de către EU, Guvernul Bangladesh și uh, OIM-ul. Este uh, foarte proaspătă uh, cu privire la Uh, uh, pactul uh, de durabilitate pentru siguranța în fabricile de confenții și de tricotaje din Bangladesh. Acest pact care privește mai multe grupuri de lucru, lucrători, care angajează și guvernul Uh, într-o serie de acțiuni uh, cu un calendar foarte strict. Este o veste foarte bună și am auzit cu toții ieri la știri în legătură cu semnarea nu numai a a 76 de acorduri între angajatori uh, și lucrători. S-a semnat, deci, un pact, dar am auzit uh, ieri de la știri și de faptul că întreprinderile americane au semnat. Deci, se pare că, că există acum o coaliție uh, globală, inclusiv uh, guvernul Bangladeshului de a face progrese în acest lucru. Un raport va fi elaborat în octombrie și comitetul de experți, atunci când se întâlnește în noiembrie-decembrie anul acesta, va evalua progresele care au fost realizate de guvern în vederea adoptării legislației muncii, ținând cont de amendamentele care au fost aduse legislației muncii de către OIM pentru ca Bangladeshul să aibă o legislație a muncii care Uh, să fie în conformitate cu comentariile făcute de organismele de supraveghere. Vom vedea cum este evaluat progresul și măsurile care au fost întreprinse. Sunt măsuri binevenite și presiuni binevenite uh, asupra guvernului din Bangladesh pentru a întreprinde acțiuni clare pentru a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă în țară, mai ales în acest sector și am luat notă de ceea ce s-a spus uh, cu ceva timp în urmă în legătură cu domeniul orezului, uh, munca decentă în uh, agricultură, drepturile sindicaliștilor este o problemă în acel domeniu, deci văd multe elemente comune. Acum, întorcându-mă la situația pe care comisia dumneavoastră a urmat-o foarte atent de-a lungul anilor, aceea a Columbiei, sunt bucuroasă să vă informez că organismele de control ale OIM au fost în măsură să observe progresul către o punere în aplicare mai deplină a convențiilor privind libertatea de asociere. Sunt o serie de date interesante în această privință. În 2012, Comitetul de Experți Independent al OIM a constatat o scădere în uh, numărul uh, de sindicaliști omoriți, omorâți 12 în 2012 față de 30 în 2011 și 37 în 2010. Numărul de sindicaliști care au beneficiat de măsuri de protecție a crescut și acesta cu 1273 eh, de eh, lideri sindicaliști care beneficiază acum de protecție și guvernul a alocat un, pro, eh, un buget de 107 milioane de dolari americani în acest scop. Comitetul privind libertatea de asociere a fost, uh, care s-a ocupat de aceste cazuri de impunitate, mai ales în cauza celebră 1787, sunt analizate mai bine de 2000 de cauze și știm că 439 de uh, decizii au fost uh, luate de acest comitet, 439 au fost date în legătură cu uh, uciderea unor sindicaliști cu un total de 531 de persoane care au fost condamnate. Este un progres care trebuie saluta, salutat față de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Uh, în vreme ce cauza 2761 uh, de asemenea, uh, reflectarea la impunitate a tras după sine 13 sentințe impuse în 11 cauze care au fost analizate de instanță. În mai anul acesta s-a semnat primul uh, acord colectiv uh, pentru lucrătorii din sectorul public, uh, o știre care trebuie salutată. Comitetul de experți a analizat acest lucru. În ceea ce privește dialogul social și soluționarea litigiilor, Comitetul de experți a luat notă de lansarea în august 2012 a proiectului de a promova conformitatea cu standardele de muncă internațională din Columbia finanțate de către Guvernul Statelor Unite. Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect, în strânsă colaborare cu Departamentul de Standarde al OIM, este consolidarea dialogului uh, Uh, Comisiei Permanente privind uh, salarii și politici uh, în domeniul muncii și Comitetul Special pentru rezolvarea conflictelor care sunt trimise la OIM, CETCOIT-ul, cum îl numim noi, care a examinat circa 50 de cazuri și a reușit să ajute părțile să ajungă la un acord în 28 din aceste cazuri. Deci 28 de cazuri care pot uh, să fie uh, considerate închise. Și să nu mai spunem că nu mai există chestiuni uh, în suspensie în Columbia. Nu vrem să spunem că nu mai este astfel de chestiuni în țara în care nevoie de eradicarea violenței care afectează mișcarea sindicală și să modifice câteva texte legislative care nu sunt în conformitate cu standardele OIM. Aș spune că avem o cooperare foarte bună cu guvernul și vom continua să lucrăm cu guvernul pentru a face în continuare progrese în legătură cu toate chestiunile de actualitate, mai ales cea a impunității. Organismele de supraveghere a OIM au avut comentarii uh, atunci când e vorba de Pakistan necesitatea ca guvernul Pakistanului să-și modifice legislația și să o aducă uh, în conformitate cu principalele standarde în domeniul muncii ale OIM. În 2012, Comitetul de Experți a luat notă de cu regret că adoptarea noilor texte legislative în ceea ce privește uh, libertatea de asociere și contractul colectiv de muncă, în special în uh, domeniul relațiilor industriale din 2012, că majoritatea comentariilor care au fost adresate guvernului uh, nu au fost avute în vedere. La această conferință din iunie, cazul Pakistanului a fost discutat, însă a fost discutat în cadrul Convenției 81, pentru că nici Convenția 87, nici 98 nu au fost examinate de comitet uh, anul trecut și vor fi examinate anul acesta. Comitetul, uh, analizând conformitatea uh, conformitatea Pakistanului cu Convenția 81, a spus că se vor aloca și a exprimat speranța că vor fi alocate resurse adecvate pentru serviciile de inspecție a muncii. organismele <coughs> de supraveghere au uh, uh, luat uh, notă de utilizarea muncii copiilor în anumite sectoare, cum ar fi producția de cacao și bumbac. În cazul Uzbekistanului la care v-ați referit, a existat o analiză foarte atentă de mecanismele de supraveghere în ultimii ani, inclusiv discuții consecutive de către Comitet mandatul uh, conferinței tripartite în ceea ce privește punerea în aplicare a standelor, precum și de către Comitetul de Experți. Uh, aici, atât uh, mișcarea sindicalistă internațională, cât și organismele angajatorilor au pretins nu numai că mulți copiii lucrează în recoltarea uh, bumbacului, dar uh, că există o mobilizare sponsorizată de stat care determină această muncă. La ultima sesiune a conferinței, Comitetul de Aplicare a Standardelor uh, a luat notă de indiciul dat de guvern că acest dorea să se angajeze într-o cooperare tehnică largă cu OIM-ul, ceea ce ar însemna măsuri de conștientizare pe scară mai largă și capacitatea construcția de capacități a partenerilor social naționali și a diferitelor grupuri interesate și asta ar include de asemenea monitorizarea uh, recoltei de bumbac din 2013 cu asistență uh, tehnică dată de OIM uh, și IPEC. Este un program pentru asistență tehnică. În această privință, comitetul a cerut uh, Uh, guvernului în iunie să accepte o misiune de monitorizare la nivel înalt um, pe durata uh, recoltei din 2013 de bumbac, care va putea să se miște liber și să aibă acces oricând la toate situațiile și la toate părțile pertinente, inclusiv uh, pe câmpurile de bumbac, pentru a da posibilitatea Comitetului de Export de Uh, experți, mă scuzați, să uh, evalueze punerea în aplicare a Convenției la sesiunea sa din 2013 uh, de la sfârșitul acestui an. Uh, luând act de faptul că declarația uh, guvernului care uh, va fi va conține termenii de referință care au fost stabiliți de OIM în această privință, comitetul a îndemnat guvernul să facă în continuare eforturi în viitor să organizeze o discuție Uh, o masă rotundă cu OIM-ul, PNUD-ul, UNICEF-ul și uh, Comisia Europeană cu reprezentanți uh, naționali și internaționali ai lucrătorilor și angajatorilor. Încă nu am un răspuns din partea guvernului din Uzbekistan, însă în această dimineață am fost informată că guvernul a dat o confirmare că masa rotundă care trebuia să aibă loc săptămâna viitoare. Va avea într-adevăr loc la Tashkent săptămâna viitoare. Va fi o discuție de o zi și o a doua zi de negocieri bilaterale între OIM și grupul uh, de lucru interministerial care a fost instituit uh, de guvern și partenerii sociali pentru a discuta termenii de referință pentru misiunea de monitorizare a OIM care va avea loc în august. Este un răspuns uh, pozitiv uh, dat de Uzbekistan, pentru că anul trecut nu au răspuns deloc. Acum, o să mă refer, domnule președinte, la utilizarea copiilor uh, în producția de cacao în Costa de Filde și Ghana. IPEC-ul estimează că în aceste două țări sunt 1,7 milioane de copii care lucrează în aceste două domenii. Costa de Fildeș a instituit un sistem pentru a monitoriza utilizarea copiilor în munca pe plantațiile de cacao în Planul Național de Acțiune pe perioada 2007-2009, însă nu prea s-a întâmplat foarte mult, astfel încât OIM-ul împreună cu noul Uh, guvern au început să lucreze din nou pentru a vedea cum putem să acționăm în continuare. În cazul Ganei uh, există un uh, program IPEC din 2006 axat pe utilizarea copiilor pe plantațiile de cacao. IPEC-ul a sensibilizat toate toți actorii uh, implicați în legătură cu folosirea muncii copiilor în acest sector. S-a inițiat uh, un regim de susținere a uh, vieții pentru a mări uh, Uh, veniturile uh, fermierilor uh, pe plantațiile de cacao și pentru a oferi sprijin structurilor administrației locale pentru a înlesni participarea copiilor la activitățile școlare și de formare de bază. De asemenea, OIM-ul uh, s-a angajat într-un parteneriat public-privat uh, care are în vedere utilizarea muncii copiilor și promovarea muncii decente în țările producătoare de cacao din Africa de Vest. Aș vrea să subliniez uh, natura interrelaționată a tuturor standardelor de, în domeniul muncii, standarde principale și uh, Uh, libertatea de asociere pentru a respecta toate uh, celelalte trei categorii de uh, drepturi fundamentale. OIMUL s-a angajat în promovarea libertății de asociere în sectorul rural îndepărtat și a, s-a angajat în promovarea Uh, conștientizării lucrătorilor în legătură cu drepturile de care beneficiază, combaterea uh, muncii forțate și a copiilor și eliminarea discriminării. Uh, activitățile viitoare vor pune un accent deosebit pe libertatea de asociere și rolul organizațiilor de lucrători, în special în sectorul rural, pentru eliminarea folosirii copiilor în astfel de munci. Deci uh, există și convenții uh, aferente uh, sectorului rural. Aș vrea acum să mă refer și la situația din Belarus. În 2012, atât Comitetul de Experți cât și Comitetul privind libertatea de asociere au luat notă cu regret de faptul că guvernul nu a oferit informații în legătură cu măsurile adoptate pentru a pune în aplicare recomandările din 2004 ale Comisiei de Anchetă uh, care au fost uh, stabilite în urma încălcărilor Convenției numărul 87, în special acte de ingerință a autorităților publice în chestiuni uh, ale sindicatelor. În iunie anul acesta, guvernul a fost invitat să ofere informații în legătură cu aplicarea Convenției 87 în fața conferinței și în concluziile sale, Comitetul privind aplicarea standardelor a luat notă cu regret de noi uh, acuzații de Uh, încălcări ale libertății de asociere în acea țară, inclusiv uh, acuzații de uh, ingerință în activitățile sindicalelor, de presiuni și de hărțuire. Comitetul a invitat guvernul să accepte o misiune la fața locului pentru a avea o imagine completă a drepturilor, situației drepturilor sindicale în țară și să ajute guvernul în punerea în aplicare rapidă și eficientă a tuturor recomandărilor uh, încă uh, neaplicate ale Comisiei de Anchetă. Încă aștept uh, vești de la guvern în legătură cu felul în care vom proceda cu această misiune la fața locului. Și o să închei pe o notă optimistă. E vorba de adoptarea recentă a Georgiei a amendamentului la Codul Muncii, care va fi uh, analizată de Comitetul de Experți la sfârșitul anului acesta pe baza uh, comentariilor făcute de OIM. Ne bucură ceea ce a făcut guvernul până acum și acest lucru va asigura o conformitate mare cu toate standardele, mai ales uh, convențiile privind libertatea de asociere. Deci uh, avem un program de asistență pe care am discutat cu guvernul în iunie. Acest uh, program este în curs de desfășurare și există noi oportunități în această țară lucrăm foarte bine cu guvernul pentru a îi susține uh, în progresele lor ulterioare. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc uh, foarte mult! Nici nu mai e nevoie să vă confirmăm cât de important este pentru noi acest raport uh, și datele proaspete pe care ni le prezentați. Comentariile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi, mai ales drepturile și codul muncii în multe țări, cum ar fi Bangladeshul, Sri Lanka, Pakistan, Columbia, Belarus, Georgia, precum și situația privind munca copiilor în producția de cacao în țările producătoare. Am luat notă, de asemenea, că, cu excepția Belarusului și, poate mai mică măsură, Uzbekistanului, există totuși evoluții pozitive în rest și ne-am bucura să ne confirmați că și noi, Parlamentul, am adus o contribuție aici, pentru că, într-adevăr, am exercitat și noi presiune asupra Consiliului și Comisiei, astfel încât Uniunea Europeană să poată să facă ceva pentru a influența cursul lucrurilor, iar acest acord cu Bangladeshul este foarte recent și emblematic. A fost semnat acum câteva săptămâni și vă amintiți, la Strasburg, Strasburg acum câteva săptămâni am discutat acest subiect și mi s-a părut că moțiunea respectivă a fost decisivă, dacă nu chiar hotărătoare cât privește această evoluție. Iar în ce privește Columbia, tot așa, ratificarea acordului comercial de către Parlamentului nostru a fost însoțită de o inițiativă fără precedent a comisiei noastre, cerând ca autoritățile politice din Columbia să facă ceva în sensul registrării de Um, progrese când vine vorba de dreptul muncii, drepturile muncitorilor, lucrătorilor în această țară, la fel și Pakistanul. Hotărârea noastră de a suspenda ratificarea acordului și de a organiza sau de a prezenta un raport interimar a fost esențială, hotărătoare în a determina OMI și Comisia să ia măsuri și cred că, încă o dată, acestea au fost niște lucruri cât se poate de hotărătoare, care au influențat pozitiv lucrurile, să nu mai vorbim despre deci, Pakistan, unde avem acele preferințe, regim de preferințe comerciale pentru această, această țară și în ajunul evaluării de către Comisie a statutului acestei țări și a îmbunătățirii preferințelor pentru măsurile comerciale din partea Uniunii Europene, deci, încă o dată, aceste evoluții au fost uh, foarte importante. Concluzia noastră a Comisiei INTA ar fi următoarea, și anume că aceste progrese arată că dacă vrei să faci ceva, poți să faci ceva, deci se poate ceva, face ceva în îmbunătățirea drepturilor uh, și standardelor de muncă. Acum, domnul Cutaș de la uh, Socialiști, care este și raportor pentru Uzbekistan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru că avem această ocazie să avem un schimb de vederi. Este foarte important să știm și noi ce se întâmplă. Așa cum a spus și domnul președinte, cel puțin în cazul meu cu Uzbekistanul, uh, raportul uh, interimar, nu din păcate, ci din fericire, a fost condiționat, deci acest uh, acord de acceptarea de către uh, autoritățile din Uzbekistan a unei misiuni OMI în timpul uh, recoltării. <clears throat> Trebuie să vă spun că mă bucur că aud așa vești bune din partea dumneavoastră în ceea ce privește conferința și ce s-a întâmplat la Geneva de asemenea. Autoritățile au acceptat această misiune de monitorizare, au acceptat și o masă rotundă am o întrebare. Dacă am înțeles eu bine, nu mai este mult timp până la declanșarea sezonului de recoltare. Va reuși OMI să meargă în vizită. Și dacă nu, și dacă nu, ce se va întâmpla? Pentru că dacă pierdem această ocazie, această campanie de recoltare, ce se va întâmpla? Nu știu ce impact va avea. Am avut ocazia și am ocazia să vorbesc, dar profit acum de această ocazie și să pun o întrebare comisiei. Dacă am înțeles eu bine, săptămâna viitoare, pe 18 și 19 iulie, va exista o reuniune a Comisiei UE-Uzbekistan mixte nu e o întrebare, este o cerere să încercați să-și dați presiuni și să le explicați care este situația. Parlamentul European nu poate să continue. Ce se va întâmpla? Să sperăm că ei vor accepta, de fapt, această vizită a OIM și dacă nu, ce se întâmplă? Ce se va propune ca și soluție de compromis? Vă mulțumesc. Be Helmut Charles, domnul Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc pentru acest briefing și pentru că ne-ați descris un cu foarte mult lux de amănunte ce se întâmplă. Noi suntem foarte atenți la cum se implementează standardele OIM în legislația națională. Așadar, Aș avea trei întrebări sau aș ridica trei probleme pe care eu le, le-am identificat. Însă, înainte de a trece la întrebări, știu că săptămâna trecută a avut loc o conferință internațională privind genocidul din Bangladesh și de, legat de modul în, în care, din anii 70 în încoace s-a organizat în această țară procesul de reconciliere și în ce măsură acest proces este legat de ce se întâmplă astăzi. Cred că trebuie să discutăm cumva implementarea drepturilor și realitatea socială nu numai din perspectiva strictă a economiei, ci și din punctul de vedere al modului în care societatea poate să evolueze și să uh, înțeleagă ce s-a întâmplat. Iată un punct de vedere suplimentar care merită să fie adăugat atunci când abordăm uh, relațiile de muncă în această țară și aș mai avea o întrebare. Având în vedere situația groaznică a drepturilor uh, lucrătorilor din această țară și având în vedere dovezile pe care le-ați adunat dumneavoastră și având în vedere acordul preconizat, ce se poate face punct de vedere al relațiilor comerciale, astfel încât să nu dăunăm relațiilor de muncă și drepturilor lucrătorilor în țări cum ar fi, să zicem, Guatemala, dar și Columbia și așa mai departe. Știu că s-au înregistrat progrese și există un grup de monitorizare care însoțește punerea în aplicare a acordului comercial și atunci aceste întrebări pentru noi rămân deschise. De exemplu, cu Columbia, în Columbia guvernul a introdus o nouă prevedere legată de imunitatea militarilor. Adică e vorba de un complet de judecată militar care intervine. Și iar ONU, reprezentantul ONU pentru drepturile omului a și criticat această situație. Așadar, cred că trebuie să avem totdeauna o abordare mai largă și din perspectiva încălcării drepturilor omului în aceste țări și ce vom face în continuare și asta, bineînțeles, că se leagă încă, încă o dată de viitorul relațiilor, inclusiv uh, mă refer și la evoluția problemelor sindicale din această țară. Așadar, vreau să vă întreb în privința Columbiei cum, pre, cum uh, vedeți acest dialog. Domnul președinte, ne apropiem de sfârșitul uh, sesiunii, mai avem doar 15 minute și încă 4 uh, intervenienți plus uh, doamna invitat. Da, domnul Scholz continuă. Deci, ce se întâmplă? Statele Unite au ratificat două convenții și ce credeți dumneavoastră despre asta? Mulțumesc. Urmează doamna Scacaniu de la Versi. Mulțumesc. M-aș întoarce și eu la rolul Parlamentului European, așa cum a fost el uh, menționat de domnul președinte Morera și relațiile de muncă, etc. Cum spuneți dumneavoastră că poate fi evaluat astăzi impactul pe care Uniunea Europeană îl are cu capitolul său de dezvoltare durabilă care pe care îl atașează sau care însoțește uh, negocierilor comerciale? Este vorba de standardele OIM, de dreptul muncii, etc. Ideea de a avea provederi constrângătoare în ce privește legislația muncii, puteți spuneți dumneavoastră că au un impact sau nu? Pentru că putem să însoțim aceste prevederi constrângătoare de sancțiuni, de pildă, și atunci este mai eficace această acțiune decât abordirea UE care este actualmente una neconstrângătoare, bazată pe durabilitate și atunci, din punct de vedere al bunelor practici, cum să ne asigurăm că aceste acorduri comerciale pot și ele să consolideze drepturile umane și drepturile muncii. Dacă am înțeles eu bine ce privește Uzbekistanul, încă nu aveți invitația oficială de a vă deplasa în timpul campaniei de recoltare. Și aș dori să știu exact cum stați <clears throat> la acest capitol cu Uzbekistanul și recoltarea, domnul Paul Murphy. Mulțumesc foarte mult! M-aș referi și eu la Uzbekistan și către comisie aș uh, întreba ceva în legătură cu al doilea punct care a fost abordat uh, de către adunarea generală a Uzbekistanului. E vorba de un eșec al acestei țări de a implementa niște standarde. Vreau să vă întreb dacă acest al doilea paragraf a fost adoptat atunci. Asta înseamnă investigații care au un impact asupra preferințelor generalizate? Asta e întrebarea pentru Comisie și pentru OIM. Ce credeți despre această situație? Iar ceea ce privește Bangladeshul, aș dori să știu mai multe despre acest acord această convenție, compact, ce se întâmplă în acest cadru, ce rol revine instituțiilor de monitorizare, dar și statului respectiv, mă, scuzați, țării respective. Are Bangladeshul capacitatea de a monitoriza, de a, de a desfășura inspecții la fața locului, în ce măsură sunt implicați proprietarii de fabrici, etc. Și atunci vă mai întreb cum evaluați impactul retragerii uh, Statelor Unite, retragerii generațiilor prefer, prefer, preferințelor generalizate față de această țară, în, în condițiile în care noi discutăm preferințele generalizate plus, pe care bineînțeles că le citim și în lumina uh, convențiilor OIM și a eșecului de a le implementa, este clar că dacă se dovedesc niște neajunsuri majore, în ce măsură OIM poate să intervină în aceste discuții. Mulțumesc. Urmează acum domnul Lange. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, m-aș întoarce la cazul Columbiei. Mă bucur să, că avem vești bune privitoare la îmbunătățirea situației mai ales uh, protecția sindicaliștilor, dialogul social și aceste îmbunătățiri sunt legate, bineînțeles, de faptul că pentru prima dată Parlamentul European, pe lângă un acord comercial, a cerut și o foaie de parcurs guvernului constrângătoare, obligatorie, care trebuie să fie deci respectată, ea oricum a fost publicată și societatea civilă, uh, ONG-urile și așa mai departe, trebuie să o respect. Iată un exemplu excelent care ne arată modul în care Parlamentul poate să vă însoțească pe dumneavoastră lucrările dumneavoastră. În această foaie de parcurs am menționat o serie de recomandări către Biroul Internațional al Muncii, Organizația Internațională a Muncii și putem să fim mândri noi, socialiștii, că am inițiat acest proces. Apoi, în rezoluție ne-am pus de acord, pe lângă rezoluție ne-am pus de acord asupra două seminare cu Columbia și cu Peru pentru a discuta această respectare a normelor. După părerea dumneavoastră, ce aspecte ar trebui eh, abordate cu precădere în cursul acestor seminare? Mulțumesc înainte de toate să dăm cuvântul domnului Filip Cuisson de la Comisie, dar să știți că nu avem foarte mult timp, ci doar 10 minute la dispoziție. Vă rog frumos! Mulțumesc, domnule președinte. În trei țări, în trei minute, în bloc. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că comerțul poate fi o parte a soluției și aveți mare dreptate. Pe 20 februarie anul trecut, comisarul pentru comerț, atunci când a deschis discuțiile cu Georgia, a spus foarte clar că nu se deschid nicio, niciun fel de discuții comerciale dacă OIM nu e mulțumită. Iată, vedem ce spune și OIM, deci suntem foarte aproape de a semna un acord cu Georgia. Apoi, Bangladeshul, înainte de politica zero tarife, uh, Bangladeshul nu exporta acum, însă avem o situație în care 2,5 miliarde de persoane sunt implicate și 60% din aceste produse ajung în Uniunea Europeană. Deci iată abordarea cu morcovul față de abordarea cu bățul a Statelor Unite și atunci când am auzit că se, întâmpl, se reunește o un grup pentru a discuta acest compact, această convenție la inițiativa UE și așa mai departe, cu participarea principalilor actori, este foarte bine și arată cât de bine funcționează și această stimulare pozitivă. În sfârșit, pe 19 iulie avem intenția de a aborda aspectele menționate de domnul deputat în legătură cu Uzbekistanul. Veștile bune pe care le-am primit de dimineață sunt probabil legate de presiunile pe care noi am continuat să le menținem asupra acestor țări în discuțiile pe care le-am purtat de-a lungul ultimului an, deci am avut ocazia să progresăm și progresele sunt deja vizibile în această țară. Trebuie să fim cât se poate de cinstiți și onești. UNICEF a spus că copiii sub 16 ani nu mai sunt mobilizați în masă în această, acest an față de perioada trecută. Bineînțeles că uh, pe de altă parte, așa cum spune și OIM și cum spune și dumneavoastră, săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou cu Uzbekistanul, trebuie să fim mai concreți, uh, spunând mai clar acestei țări că trebuie neapărat să primească o misiune uh, de investigație din partea OIM în timpul uh, recoltei. Mulțumesc foarte mult, doamna Dumbia Harry, ne întoarcem la dumneavoastră. Multe, multe întrebări. Haideți să vedem. Brief as well. Um... Am să încerc la rândul meu să fiu succintă. Întâi de toate, <coughs> doresc să spun UE și Parlamentul European că, într-adevăr, susținerea pe care ne-ați oferit-o în a asigura respectarea drepturilor um, lucrătorilor este decisivă. Nu pot să subliniez îndeajuns cât de important este uh, în viața de zi cu zi a lucrătorilor contribuția dumneavoastră. Contribuția deci este una inestimabilă și e limpede că continuăm să avem nevoie de ea. Și ca să fiu sinceră, sigur, uh, comitetele de experți mai pot solicita anumitor țări să facă multe, uh, dar aceste lucruri nu sunt suficiente. Am văzut ce s-a întâmplat în Myanmar, urmă, uh, și am văzut cum s-au obținut progresele Uh, altminteri, ar fi trebuit poate până la 50 de ani să se obțină un rezultat similar. Iată de ce mulțumesc Comisiei și să vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor deputați, în special al uh, Comisiei INTA, pentru, a, pentru monitorizarea și presiunea politică pe care ați pus-o pe fiecare din aceste țări, așa încât ele să respecte drepturile fundamentale. Fără un astfel de dialog, uh, impactul nu ar fi fost comparabil. Ar fi durat mult mai mult ca anumite lucruri să se chiar întâmple. Mulțumesc așadar. Am să vorbesc despre Guatemala pentru că nu am făcut-o înainte. Presiunea pe care uh, ați exercitat-o asupra acestei țări e importantă pentru ca această țară să își uh, mențină angajamentele vis-a-vis -vis de OIM. existat uh, un acord semnat de guvern cu uh, grupul de lucrători ai OIM pentru a lua niște măsuri clare într-un calendar fix, monitorizate de OIM toate manierele de a uh, menține presiunea asupra guvernului să uh, și îndeplinească uh, promisiunile este foarte de folos. Am numit un uh, reprezentant special al OIM în Guatemala, care și-a început eforturile pe 3 iulie, tocmai pentru a ajuta guvernul, um, acordând asistență directă guvernului pentru a implementa acordul semnat în luna martie a acestui an și pentru a se elibera astfel de acuzațiile potrivit articolului 26. Deci oferim asistență pe teren, asistență guvernului pentru a-și putea păstra, a-și respecta promisiunile. Comisia de anchetă, um, dacă își vor îndeplini promisiunile, nu va mai um, uh, lansa ancheta. În ce privește Uzbekistanul, am precizat că a fost vorba de o conversație uh, orală în această dimineață uh, prin care am primit uh, confirmarea pentru Um, ședința de săptămâna viitoare. Sper ca să ne um, parvină și confirmarea scrisă, scrisoarea în limba rusă, de confirmare a acestei întâlniri de săptămâna viitoare. E decisivă întâlnirea cu ei. Iar presiunea dumneavoastră continuă să fie foarte, foarte importantă pentru ca guvernul uh, din Uzbekistan să um, facă ceea ce trebuie. Chiar dacă și sindicatele în această țară au, au uh, uh acționat. ce alte țări au mai fost citate, e bine, în cazul Bangladeshului, aș spune că rolul OIM este foarte limpede și declarația comună, uh, pactul publicat, este cel mai bun exemplu și spunem chiar ieri unor colegi de la uh, DigiTrade, cel mai bun exemplu pe care eu l-am văzut ținând seama de coerența acțiunii diverselor organizații, uh, ratificarea uh, um, convențiilor, chiar și luând exemplul țărilor din Caraibe. posibilitatea ca Parlamentul să, um, să pună anumite presiuni, eu cred că combinația de măsuri um, mai blânde sau mai stricte pe care le puteți impune este foarte importantă și să urmăriți în, în continuare urmărirea standardelor de muncă, așa încât să obținem progrese peste tot. În ce privește Uzbekistanul, vor, uh, vom discuta termeni de referință ai misiunii de monitorizare în cea de-a doua zi a conferinței. Nu, uh, nu, nu avem încă uh, datele concrete până când săptămâna viitoare, cum vă spuneam, în cea de-a doua zi a conferinței nu se vor uh, semna efectiv documentele necesare. Această misiune este prevăzută pentru luna august. E nevoie de o astfel de misiune de monitorizare pentru a ne asigura că lucrurile se întâmplă așa cum ne dorim uh, și timpul ce ne rămâne este scurt, iată de ce și rolul comisiei este foarte important, uh, ducând cu ei și mesajul Parlamentului e absolut necesar ca pe perioada de recoltare a bumbacului din acest an să putem uh, efectua această misiune. În ce privește Columbia, aș spune că e de asemenea un bun exemplu Ați reușit la rândul dumneavoastră să puneți presiune asupra Columbiei pentru a uh, semna un acord comercial, la fel ca Statele Unite. Uh, aceste două pârghii au uh, funcționat uh, bine și ar fi bine ca și în Guatemala să putem proceda la fel. La exemplu, Columbiei, uh, iată, uite ce s-a făcut în Columbia, puteți face și voi la fel. Încercând deci să scurt-circuităm uh, aceste uh, lungi intervale de timp în care putem obține rezultate. Nu am să comentez asupra punctelor care nu țin de competența UIM. În cele din urmă, în ce privește Statele Unite, pentru că au existat comentarii și în acest sens, uh, Uh, cu Statele Unite funcționează abordarea mai strictă mai degrabă decât cea uh, amiabilă și în ce privește uh, acordul, au procedat la fel și ei cu Columbia. Nu toate lucrurile au putut să la bun sfârșit. Um, Statele Unite au procedat invers decât dumneavoastră cu această țară. E o problemă atât filozofică cât și politică în metodologia pe care o aplicăm. Au existat inclusiv probleme în propriul lor congres, însă eu cred că Uniunea Europeană are mai multe credibilitate. Pentru că ați ratificat convențiile privind uh, uh standardele muncă, deci aveți mai multă credibilitate în folosirea uh, mecanismelor. Dacă nu ai ratificat decât două dintre convenții și cer celorlalți să le aplice pe toate, lucrurile nu sunt foarte clare ce e important nu e ce doresc Statele Unite, ci ce fac oamenii noștri. Iată, e, e o, o linie care poate fi abordată cu țările în dezvoltare pentru a obține efecte durabile și pentru eventual a introduce sistemul GSP+. Asta vine, desigur, după respectarea standardelor de muncă dar uh, lucrurile sunt compatibile cu dezvoltarea durabilă, care, desigur, nu poate veni fără respectarea drepturilor și, încă o dată, Bangladeshul este un exemplu foarte bun, chiar și uh, impactul genocidului uh, munca copiilor, um, sărăcia și așa mai departe. E un exemplu ilustrativ uh, pentru problemele de drepturi fundamentale. În ce privește acum uh, convențiile, Uniunea Europeană, ca și alți donatori, trebuie să joace rolul, însă OIM trebuie să susțină reforma dreptului la muncă pentru a consolida drepturile lucrătorilor și să încercăm să ameliorăm capacitățile inspectorilor de muncă. 200 nu e o cifră suficientă. Am antrenat 500 de inspectori de muncă în Maroc uh, doar anul acesta. Dacă să mă gândesc la populația Bangladeshului, 200 de noi inspectori e insuficient. Gândiți-vă că uh, în Guatemala am format 1000 de noi inspectori de muncă și e practic o picătură într-un pahar cu apă. Uh, date fiind dimensiunea problemelor din Bangladesh, 200 nu e o cifră suficientă, dar sunt resursele care demarează și tot nu e rău, însă trebuie încurajat să facă mai mult. Aș putea să vorbesc încă mult mai mult, poate că nu am răspuns tuturor întrebărilor, dar am să mă opresc aici. Sunt entuziastă de susținerea pe care Parlamentul și în special Comisia dumneavoastră ne acordă. face o treabă minunată și nu pot decât să vă mulțumesc pentru contribuția pe care o aduceți la schimbarea vieții oamenilor și bărbaților care lucrează în multe zone ale lumii. Președintele, mulțumesc, am fost încântat să vă avem alături de noi. Dumneavoastră stabiliți regulile și suntem încântați să vă putem uh, ajuta în a le și pune în aplicare. Și ne bucurăm dacă spuneți că ne-am adus o uh, particică de contribuție. Și uh, motoul dumneavoastră ne-l asumăm și noi, muncă decentă pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult! Încheiem ședința noastră aici. Următoarea avea loc pe 5 septembrie 2013, începând de la orele 9. Vă doresc o vacanță frumoasă!